So, I speak in German. So, ich war schon draußen. Voi vorbi în limba germană. Iată că Aș fi vrut să spun, uh, precum Biblie, lăsați pe copii să vină la mine, dar deși am spus acest lucru pe holor, nu a funcționat pentru că nu a venit nimeni, dar vedeți că Biblia este omniprezentă. Suntem foarte bucuroși pentru faptul că a venit uh, directorul uh, general. Cineva m-a întrebat de cine a venit doamna comisar Vivian Reding, dar de ce puneți o asemenea întrebare? Doamna Reding a venit în comisia noastră, acum suntem bucuroși să discutăm cu persoana cea mai importantă, cea care se ocupă în mod direct de această comunicare, dar mai întâi am să-i dau cuvântul uh, domnului uh, uh, Tacula. Oricum, în trei minute trebuie să fi spus totul, vă rog frumos, să nu depășiți trei minute. Intervenție fără microfon. Kiitoksia puheenjohtaja, toivottavasti mikrofoni on nyt päällä. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Sper că e pornit microfonul acum. Poate că e cam devreme, însă e bine să-l avem pe domnul uh, uh, aici, acum. Domnul Lockegar, ca și mulți alți uh, deputați, a avut ocazia de a studia acest raport și problema este următoarea. Deși acest raport are foarte multe elemente pozitive, nu prezintă niciun element de noutate. Nu conține elementele pe care le-a cerut această comisie, adică o strategie de comunicare cuprinzătoare. Nu este părerea doar a uh, noastră, ci și a SND-ului și a PPE-ului din AFCO, care au uh, înaintat de asemenea amendamente rezervate. Și ei au citit acest uh, acest document de strategie. Noi am dorit ca Comisia să ne înainteze un, o strategie cuprinzătoare de comunicare, cea pe care am cerut-o. Președintele la AFCO ar putea să, fie la o, să vină la o întâlnire cu noi, în așa fel încât să, de, să determinăm o linie comună. Domnul Palgar ne prezintă această, această strategie și el poate să ne arate că observațiile făcute de domnul Lockegar și alți deputați nu sunt adevărate. Noi am dori să primim cât mai repede o, o astfel de, de strategie. Doamna președintă, ar trebui să mai, să-l mai ascultăm pe Han o dată? Nu-i puteți spune domnului Lockegard ceea ce se întâmplă dacă găsiți pe cineva care să voteze, puteți. Dar altfel nu e corect. Dacă plecați, nu e corect. Vreau doar să vă fie clar. Nu fac o notă, însă dacă vreți să vă plângeți de ceva, atunci ar trebui să încercați să, să vă dați singur răspunsul corect. Aceasta a fost latura mea de profesor. Să lăsăm deoparte. Domnule Palgar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Um, bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a mă adresa dumneavoastră. Cred că noi, cei de la Comisie și de la Parlament, avem un scop în comun și anume comunicarea Europei către cetățenii săi. De aceea îmi face mare plăcere să mă adresez dumneavoastră, pe care, o, o comisie pe care o respect în mod deosebit și vă vorbesc în calitate, în calitate de director general al DGCOM. Pe baza raportului Comunicarea Europei către cetățeni și media, aș dori să vă prezint cum putem noi să clădim pe bazele noastre de, com- de cooperare și să devenim cu adevărat parteneri în comunicarea Europei. În această perioadă grea, mulți cetățeni europeni nu au atât de multă încredere în uh, instituțiile europene, mai puțin de 50% conform unui eurobarometru. Există o nevoie constantă de a, de, de a demonstra care este valoarea Europei pentru cetățenii săi și să răspundem la întrebări cum ar fi de ce avem nevoie de o guvernanță economică, ce drepturi am eu ca și cetățean european, care este impactul politicilor europene asupra vieții mele cotidiene. Nu trebuie să uităm faptul că Europa noastră este Europa, Europa a cetățenilor. Ca să convingem pe cetățenii Europei că Europa are valoare, trebuie să ne pregătim pentru următoarele 24 de luni. Doar dacă pregătim o fundație solidă acum, pot avea eforturile noastre succes pe viitor și putem informa cetățenii care este relevanța Europei pentru ei în această perioadă. Este nevoie de o campanie țintită folosind, folosind toate instrumentele de GECOM. Aceasta se va afla în centrul eforturilor noastre și vom coopera strâns cu Parlamentul în acest sens. Dorim să ajungem la cât mai mulți cetățeni europeni cu putință. Dorim să-i punem în centrul agendei noastre. Însuși, Parlamentul European întrupează această dedicare către poporul Europei și este bazat pe, pe alegeri. Nu doar faptul, faptul că Parlamentul este ales, nu doar că conferă o legitimitate, ci și arată faptul că responsabilitatea, libertatea de exprimare și dezbaterea la nivel european sunt valori foarte importante. Pentru anul 2013 vom uh, avea în vedere să mobilizăm electoratul european pentru alegerile din 2014. Noi de la DGCOM punem la dispoziția dumneavoastră instrumentele pe care le avem pentru a crește, pentru a crește nivelul de conștientizare cu privire la uh, alegeri. Vom face și un eurobarometru cu privire la cetățenie. Avem însă nevoie de dumneavoastră, membrii Parlamentului European, să vă asumați acest proces, să lucrați alături de noi în fiecare etapă a procesului. Să vorbesc puțin despre cooperarea interinstituțională. Grupul interinstituțional pentru cooperare este un instrument important. Trebuie să cooperăm în mod eficient pentru a comunica care sunt prioritățile acestui grup. Recuperare economică, folosirea la maximă a politicilor europene și așa mai departe. Am discutat uh, recent cu cei doi noi vicepreședinți ai Parlamentului pentru Comunicare, Otmar Cara și Ani Podemata. Aceste întâlniri reprezintă un prim pas în abordarea noastră comună. Grupul va fi un for important în pregătirea alegerilor europarlamentare. În iunie 2011, grupul a chemat toate instituțiile să facă anul european al, al cetățeanului un succes. Va avea loc o nouă întâlnire înainte de vacanța de vară. Plenara acestui grup ne va permite să operaționalizăm următorii pași. Acum să trec la raportul care va fost prezentat astăzi de către doamna Redding. Aș dori să fac încă un lucru clar. Încă vă ascultăm, noi de la Comisie vă ascultăm pe dumneavoastră de la Parlament și am luat act de recomandările pe care le-ați făcut în ceea ce privește jurnalismul și noua mass media. Cum putem oferi la nivel de stat membru un uh, nivel mai înalt de comunicare, în așa fel încât să se îmbunătățească nivelul de informare al uh, cetățenilor și al jurnaliștilor cu, cu privire la Europa. Vom oferi un nivel mai înalt de comunicare la nivel de stat membru. Vom face acest lucru prin descentralizarea comunicării. Actorii locali, având cunoștințe din domeniu au uh, abilitatea unică de a putea să adapteze informațiile în așa fel încât să fie relevante pentru cetățeni, la nivelul cetățenilor. Vom consolida și vom dezvolta instrumentele noastre de comunicare în statele membre, mai ales în spațiile publice europene pe care le împărtășim cu Parlamentul European. În primul rând, în spațiile publice europene. Parlamentul și Comisia împreună am dezvoltat o platformă ideală prin care să dezvoltăm spațiile publice europene. Trei noi au fost uh, create în 2011. Cele 16 spații publice au uh, primit încă 3 milioane de cetățeni europeni anul, anul trecut. Tineretul European este un grup luat în considerare aici mai ales. În ceea ce privește activitatea spațiilor publice europene de anul trecut, va avea loc o evaluare și, de asemenea, aceasta este o cerere a, comi- a Comisiei AFCO pe care am îndeplinit-o. Există 18 parteneriate de gestiune în statele membre. Ele se bazează pe cooperare trilaterală între Comisie, Parlament și statul membru. Aceste comisii se dovedesc a fi un atu pentru comunicare, au un impact real. Ele au un, un impact deoarece implică autorități naționale, regionale și așa mai departe și acționează în zone unde UE are, limit, are competențe limitate, de exemplu, educația. Cooperarea cu statele, cu guvernele statelor membre duce la efecte mai vizibile. Datorită succesului parteneratelor de gestionare, ne așteptăm ca în 2012 să înregistrăm succese majore în proiectele inițiate în 2011. Anul acesta vor fi incluse în program și programele training pentru profesori în ceea ce privește um, aspecte europene, precum și dezbateri televizate și așa mai departe. Să mergem mai departe. Există trei exemple care ilustrează activitatea noastră. În primul rând, este vorba despre centrele de informare Europa Direct. Apoi este vorba de uh, site-urile pentru copii și <coughs> profesori. Site-uri uh, de tip uh, media socială. În al treilea rând, servicii mai bune pentru jurnaliști. Toate aceste elemente joacă un rol important în a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi și oferă un, un punct de contact direct și accesibil prin care cetățenii cetățenilor le este mai ușor să-și descopere, de exemplu, drepturile în cazul uh, tratatelor europene. În 2011 am dorit să creăm un ghișeu unic de unde cetățenii pot să primească informații, de exemplu prin, tele, prin telefon. Au fost create linii de telefon sau și website-uri de unde cetățenii puteau primi informații cât mai repede de, despre Europa. Comisia s-a autorit asupra unui grant pentru următoarea generație de astfel de platforme de comunicare. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii vor vedea fața umană a Europei în anii care urmează. Ați adăugat un amendament bugetului 2012 conform căreia instrumentele de comunicare să suplimenteze munca Parlamentului și, într-adevăr, joacă un rol important în răspunderea întrebărilor cetățenilor cu privire la, de exemplu, alegeri. Încercăm să comunicăm și cu cetățenii mai tineri din Europa. Anul trecut, ca parte a agendei pentru drepturile copilului, am creat site-ul uh, Colțul Copilului. Este un uh, fel de ghișeu unic cu jocuri și teste prin care copiii pot învăța mai multe despre Europa. De asemenea, site-ul pentru profesori le oferă acestora materiale educaționale pe care să le prezinte la ore. Vom continua și acest an aceste, inițiative. Comisia caută să coopereze nu doar cu jurnaliștii din Bruxelles, ci și cu jurnaliști din statele membre. Au avut loc două vizite în Grecia ale unor jurnaliști din întreaga Europa. Iată așadar că se dovedește că acest instrument este util. Seminarele pentru jurnaliști pot fi organizate și de către alte instituții, cum ar fi Parlamentul. Reprezentațiile, precum și biroul de informare, birourile de, informale, de informare ale Parlamentului pot organiza astfel de seminarii, folosindu-se de listelor de contacte foarte mare. Se vor organiza și se pot organiza și conferințe de presă în cadrul cărora să se răspundă întrebărilor jurnaliștilor. În ceea ce privește sprijinirea unei dezbateri pan-europene și rețelelor uh, media, vom continua să dezvoltăm, să sprijinim o dezbatere la nivel european în ceea ce privește chestiunile de ordine european. Dorim ca cetățenii să dispună de informații foarte, de înaltă calitate, din mai multe surse de informare, televizor, radio, internet și așa mai departe. Vom continua să, sprijină, să sprijinim uh, rețeaua europeană de radio, vom continua să sprijinim uh, instrumentul online Press Europe. Dorim să deschidem dezbaterea și generației mai tinere prin uh, creșterea prezenței noastre în rețelele de socializare, Anchetele noastre Eurobarometru arată faptul că televiziunea este cel mai important, uh, cea mai importantă sursă de informare a cetățenilor față de Europa. Și noi, la comisie, credem că televiziunea este una, una dintre, unul dintre instrumentele care nu pot fi uh, înlăturate. Euronews, canalul de televiziune, difuzează în 11 limbi și are aproape 5 uh, milioane de, de telespectatori. și celelalte instituții ale Uniunii Europene pot avea acces aici. În 2012, în urma propunerilor pe, despre care am vorbit, cu privire la jurnalism și non media, vom aduce dezbaterea cu privire la Europa la un alt nivel prin uh, extensia ofer- paletei lingvistice oferite la Euronews. Astfel, cetățenii care caută informații privire la UE le vor avea mai la îndemână. Euronet a primit trei noi membri din Estonia, Cipru și Slovacia. Această rețea de posturi de radio ajunge la 20 de milioane de ascultători în fiecare zi. În 2012 vom continua să uh, sprijinim aceste, această rețea cu adevărat europeană. În ceea ce privește Press Europe, este cel mai recent, uh, cea mai recentă rețea de media și oferă o selecție de articole cu privire la Europa. Articolele sunt traduse în 10 limbi. Astfel se trece peste bariera lingvistică și se creează un for de dezbatere la nivel pan-european. Scopul nostru va fi să continuăm trendul ascendent în 2012. Știm ce putere au rețelele de socializare și am constatat, de exemplu, în cazul problemei ACTA, ce influență au aceste rețele în dezbaterea publică. De aceea noi trebuie să ne folosim de rețele cum ar fi Twitter și Facebook, precum și altele, ca să discutăm problemele europene. Comisia a înființat în 2011 uh, un organism care să se ocupe de uh, rețelele de socializare. Această, acest grup, acest organism va face schimb de bune practici în așa fel încât să se asigure că unele evenimente, cum ar fi uh, starea Uniunii, să fie bine mediatizate. Să vorbim și despre Comitetul Editorial Interinstituțional pentru Internet. Interacționarea cu cetățenii se realizează cel mai bine la nivel local și astfel vom uh, pune în aplicare proiectul uh, Parlamentului pentru rețele sociale. Există un centru pentru libertatea presei și pentru pluralismul media, mediei în Florența. Acolo cooperăm cu uh, jurnaliști cu, și cu alte părți interesate și am avut prima întâlnire în ianuarie. O acțiune interesantă care va fi realizată de către această școală la vară este vorba despre, este vorba despre un curs de vară pentru jurnaliști. Drept concluzie, aș dori să mă adresez dumneavoastră, membrele acestei comisii, și să îmi fac un apel în ceea ce privește rezervele pe care le-ați exprimat în legătură cu bugetul pentru comunicare. V-am ascultat recomandările și le-am pus în aplicare. În plus, am mers mai departe. Contrar poziției noastre inițiale, am aranjat implementarea unor acțiuni Uh, preparatorii în uh, jurnalismul de investigație, conform unui studiu, în conformitate cu amendamentele pe care le-ați înaintat dumneavoastră. În plus, datorită unui efort, am găsit un mod de a implementa proiectul pilot Conectarea Europei. E un pic cam uh, cam uh, ambigu, deoarece există un alt instrument mai amplu, conectarea Europei, dar atunci haideți să-i spunem împărțirea Europei, împărtășirea Europei. Vom implementa acest proiect în acest an. În lumina acestor uh, progrese substanțiale, fac apel la dumneavoastră, membrii Comisiei pentru Cultură și Educație, să acceptați 4,5 milioane de euro pentru liniile, pentru programele noastre. Este nevoie de aceste fonduri ca să comunicăm în mod eficient cu cetățenii. Având în vedere progresele din ultimele luni, cred că suntem, de, suntem aproape de un acord în care toate părțile vor fi satisfăcute. Scopul final, atât al Comisiei cât și al Parlamentului, este unul și același, să comunicăm clar scopurile Europei către cetățeni. Dorim să Dorim ca cetățenii să fie conștienți de drepturile lor ca cetățeni europeni. Dorim să facem acest lucru astăzi, nu mâine. Au trecut deja trei luni din acest an. Doar dacă acționăm acum, putem să ne pregătim în modificăm pentru anul european al, cetățen, al cetățeanului din 2013 și pentru alegerile parlamentare din 2014. Nu trebuie să uităm și de Europa 2020 și despre aniversarea a 20 de ani de la piața internă. Aniversăm și Erasmusul, precum și uh, Anul European al Îmbătrânirii Active. Iată de ce trebuie să ne dedicăm toate resursele financiare limitate pentru uh, depășirea acestor uh, obstacole. Dacă sunteți un partener dornic, vom avea succes. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim, domnule Colga. Ați pus accentul pe cooperarea interinstituțională și acest lucru mă bucură foarte mult. În ultimul timp, nu cred că am acordat multă atenție acestui aspect și, în sfârșit, mă bucur de faptul că ați plasat în centrul uh, campaniei dumneavoastră uh, cooperarea cu celelalte instituții și mai ales cooperarea cu Parlamentul European. Noi suntem reprezentanții aleși ai cetățenilor europeni, deci este foarte bine că în sfârșit, ca să spun așa, vă dat seama de acest lucru. Vă mulțumesc! Nu mă așteptam nu mă așteptam să se facă o referință atât de explicită la colaborarea cu Parlamentul European. și cred că astfel uh, cooperarea dintre instituțiile noastre va prinde contur, sper, înainte de vacanța de vară. Nu ne putem mulțumi noi, deputații europeni, cu o postură de uh, veșnic spectator. Vrem să fim și noi implicați, de exemplu, în redactarea planurilor de acțiune și sunt convinsă că vor exista multe idei uh, din partea deputaților pe care va trebui să le regrupăm. Avem un obiectiv comun. Ne dorim ca tinerii să știe în ce constă Europa și cum pot să-și aducă propria lor contribuție la construcția europeană. Și campaniile de comunicare au un rol cheie de jucat în acest sens. Știți că ne-am gândit deja la posibilitatea de cooperare între diferitele capitale. Există idei pentru a crea structuri comune. Până în prezent, nu s-a putut. Repet, până acum ne mulțumeam cu discursuri frumoase, dar ar trebui să trecem și la rezultate tangibile. Eu Mă bucur foarte mult de faptul că vom putea să avem uh, proiecte care funcționează peste tot. În regiunea mea, de exemplu, ele funcționează foarte bine, dar nu este cazul peste tot. Trebuie să fie asociați deputații. Nu vorbesc despre mine, cum spuneam, în regiunea mea totul funcționează foarte bine, eu sunt implicată în multe proiecte, dar vorbesc pe scară largă ce ar trebui să se întâmple. Deci, vreau să vă mulțumesc încă o dată, stimate domnule Polgar, pentru că ați vorbit despre posibilitatea acestei cooperări. Putem să spunem că începe o nouă epocă. Vă mulțumesc, domnule Polgar, pentru această intervenție și vă mulțumesc pentru faptul că ați menționat cooperarea instituțională ca și președinta, sunt foarte de acord cu această idee. Într-adevăr, începe o nouă epocă. Până acum nu ne simțeam noi foarte vizați de toate aceste aspecte, dar ne dorim să comunicăm mai bine, ne dorim să existe un canal de comunicare care să fie mai eficient, mai rapid. Întotdeauna ne întrebăm cum putem să îmbunătățim lucrurile. Și nu neapărat în ce privește conținutul comunicării, ci și pentru că până nu de mult comisia a fost cea care dicta tot ce se întâmpla și se mulțumea numai să ne pună la curent, dar practic când ne punea la curent ne punea și în fața faptului împlinit. Ori acum lucrurile se vor schimba. Ați vorbit despre 4 milioane și jumătate ca fiind bugetul pentru comunicare. Ați putea să îmi spuneți cum credeți că acest, vor fi împărțiți aceste, acești 4 milioane și jumătate? Care vor fi punctele cele mai importante sau cele mai puțin importante? De asemenea, ați vorbit despre uh, uh, jurnaliștii care desfășoară anchete. Știm bine că nu ne dorim nici ca noi să devenim victimele, între ghilimele, ale acestor jurnaliști dacă se dorește în rândurile jurnaliștilor a se ști ce se întâmplă uh, în instituțiile europene, atunci poate că e bine să investim mai mult în activitățile uh, jurnaliștilor care sunt uh, acreditați. Dar dacă avem de gând să cooperăm cu universități, precum Universitatea de la Florența și să investim mai mult pentru pregătirea viitorilor jurnaliști, atunci foarte bine. Cum spuneam, vreau să știu foarte bine ce aveți de gând să subvenționați din toți acești bani. Mulțumesc, doamna McClarkin. Vă mulțumesc. Doamne, ce slujbă, ce meserie aveți, mai ales când trebuie să faceți comunicare în țara mea. Așa, dumneavoastră, da, vă urez mult noroc atunci când aveți de gând să-i convingeți pe oameni despre meritele Uniunii Europene. Aș fi foarte curioasă să știu ce o să le spuneți când o să le explicați că uh, milioane din banii contribuitorilor, din banii mm, impozitelor pe care ei le plătesc, vor fi folosiți pentru a finanța politica de comunicare. Ei nu văd în ce constă utilitatea acestei politici de comunicare. Ar trebui să avem uh, o abordare echilibrată și nu părtinitoare. Am înțeles că vreți să inspirați și să promovați spiritul dezbaterii și al discuțiilor. Super! Dar cum o să îi convingeți pe oameni că trebuie să participe la asemenea dezbatere și cum o să asigurați de faptul că nu se, dezbaterea nu se va îndrepta tot timpul în aceeași direcție? Spuneți că vreți să sprijiniți mijloacele de mass media, dar atunci cum garantați independența lor? atunci când acordați finanțare uh, mijloacelor de uh, media, de informare în masă, care sunt condițiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească? Și apoi, de exemplu, ce sfor vor trage aceste um, mijloace de informare în masă, să spunem, atunci când veți organiza asemenea dezbateri în care vreți să-i convingeți pe oameni despre um, avantajele pe care le prezintă Uniunea Europeană. Deci am o mare, un mare semn de întrebare în ce privește garantarea uh, independenței acestor uh, media după ce ele primesc finanțarea din partea UE. Eu cred că ar trebui să dați voie oamenilor să se informeze cât mai bine și apoi dați-le și posibilitatea de recurs. De fiecare dată mi se spune, eu nu știu pe cine să contactez la comisie dacă vreau să obțin informații despre subiectul X. Ar fi bine dacă și serviciile comisiei ar fi dispuse să primească feedback pentru toate acțiunile pe care le desfășoară și le uh, programează. Mulțumesc! Și eu vreau să mulțumesc domnului director, spune doamna Helga Trupel. Apropo de ceea ce s-a spus, vreau să-i mulțumesc pentru faptul că a spus că era dispus să coopereze cu noi. Și așa cum a spus și colega Everett, era punctul care ne durea cel mai mult. Era motivul de conflict cel mai des invocat în trecut. Eu cred că noi trebuie să insistăm foarte mult asupra rolului pe care Parlamentul trebuie să-l joace, nu? În fost și la urma urmei, instituțiile sunt pe picior de egalitate. Deci trebuie să existe o cooperare într-un climat cât mai seren. Dar acesta este mesajul pe care ni l-a transmis domnul director general astăzi și sunt recunoscătoare pentru acest lucru. Referitor la ce a spus doamna McClarkin, Există o mare diferență între propagandă și comunicare din punct de vedere politic. Aici vorbim despre strategii de comunicare, nu de propagandă unilaterală. Despre succesele și eșecurile construcției europene. Nu. Noi vrem să îi informăm pe cetățeni și încă nu știm care va fi rezultatul acestor acțiuni. Obiectivul este acela de a furniza informații cetățenilor pentru că ei la rândul lor să-și formeze propria idee. Nu există niște poziții prestabilite, nu există o ideologie uh, cu care încercăm să manipulăm opinia publică. Din potrivă, E vorba despre o politică de diseminare de informații, cât mai multe informații pentru ca cetățenii să aibă libertatea de a alege și, cum spuneam, de a-și forma propria opinie. E vorba despre același lucru atunci când noi facem uh, campanie, vrem să-i sensibilizăm pe cetățeni, fără să ne așteptăm ca ei să adere la cutare sau cutare poziție. Aceasta este democrația, așa funcționează democrația. îi invităm pe cetățeni să se confrunte cu realitățile politice din Europa și cu ce ne așteaptă pe viitor. De exemplu, acum se discută despre o nouă convenție pe teme fiscale. Și vom vedea, de exemplu, câte are de spus Parlamentul European și dacă are cu adevărat un cuvânt de spus în contextul crizei și a tuturor măsurilor care se iau pentru a face față acestor vremuri dificile. Și știind că ne dorim ca cetățenii să se deplaseze la urne de fiecare dată când are loc câte un scrutin, atunci trebuie să îi informăm și Parlamentul are un rol important de jucat și trebuie să fie una dintre vocile care transmite acest mesaj. Trebuie să-i convingem pe cetățenii europeni că au motive să participe în continuare la alegeri. Președinta, să avem pardon, spune președinta, noi, noi am insistat să existe uh, faimosul six-pack, pachetul de guvernanță economică și noi noi, care reprezentăm pe cetățeni, am avut un rol important de jucat pentru acest succes. Și trebuie să-i convingem pe cetățeni să participe la alegeri și mai ales la alegerile europene. Trebuie să-i convingem să ne voteze. La Strasburg vin vizitatori din diferite părți ale Europei și de fiecare dată ei sunt surprinși Ei nu știu până la urmă care este puterea Parlamentului European, nici măcar nu știu că suntem o putere legislativă sau din potrivă se spune, a nu, Parlamentul întotdeauna are mâinile legate, ultimul care hotărăște este Consiliul, Consiliul este mai puternic și așa mai departe. Nu, trebuie să avem o cooperare mai bună între Parlament și Comisie. Vreau să spun că nu întotdeauna este meritul Consiliului uneori uh, și noi trebuie să ne punem puțin uh, în uh, evidență, pentru că până la urmă Comisia nu se poate desculda de una singură. Doamna Vergia. Monsieur le directeur. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule director, pentru această prezentare și am să merg cam în aceeași direcție, așa cum au spus și colegii mei mai înainte. Uh, eu am senzația, totuși, că ne aflăm totuși în continuare într-o viziune de comunicare așa de tip descendent. Și nu prea văd eu unde e cea faimoasă ofertă de dialog am avut deja ocazia să dialogăm direct cu, cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru acest lucru, însă în momentul de față nu prea văd clar eu cum ne îngrijorăm noi uh, de cetățeni europeni. Și mai e și o altă problemă. Se multiplică tot felul de pagini pe rețelele sociale în ceea ce privește chestiunile europene. Uh, e, însă nu e un dialog. E, sunt niște pagini web că, unde pur și simplu sunt postate tot felul de informații. Dar nu asta înseamnă comunicarea. Nu asta înseamnă să comunici în mod eficient pe marginea chestiunilor europene. Aceste pagini, de fapt, nu servesc la nimic. Absolut la nimic. De aceea cred eu că ar trebui să schimbăm metoda. Și am să iau un exemplu la care țin foarte mult în momentul de față. Noi am votat asta dimineață un raport referitor la uh, Europa cetățenilor și Chiar dacă colegii mei nu au fost cu toții de acord uh, cu mine în această dimineață, sperăm că la Comisia Libe vom reuși să fim mai uniți, e bine, avem nevoie de această Europa a cetățenilor și cred că de la uh, bun început ne aflăm într-un caz tipic și anume că celelalte instituții europene nu vor să asculte ceea ce au de spus parlamentarii europeni. Rămân nemblocați cu o viziune învechită care nu are nimic de a face cu Comisia și cu comunicarea modernă, deși o Europa a cetățeniei, dacă ea este într-adevăr plasată în perspectiva um, alegerilor uh, europene, ar fi bine atunci ca și Parlamentul European să aibă un cuvânt de spus despre ceea ce vrem noi să facem în cadrul acestui an european. Un alt exemplu, care de asemenea se referă și la chestiunea bugetară. Am votat astăzi dimineață o solicitare de sporire a bugetului până la 5 milioane. De săptămâni de zile încoace cer să existe o stabilire clară a creditelor. Noastră spuneți că nu e nevoie de o spărire a creditelor, pentru că alte credite ar putea să fie utilizate, dar eu aș vrea să știu exact care sunt acele credite, de unde vin ele, ce se va întâmpla cu ele, să fie clar identificate și sper să obținem într-un târziu un răspuns la aceste întrebări. Nu vreau să-mi dați un răspuns acum, imediat, ci e un exemplu care ilustrează în mod clar modul în care noi nu lucrăm cum trebuie. Și cred că mai sunt și alte exemple asemănătoare în domeniu. Apoi, v-ați referit la acea chestiune eh, și anume suma care se află în rezervă. Și aici, din nou, iată un caz tipic a modului în care ar trebui să ascultăm mai mult ce are de spus Parlamentul European. Dacă Parlamentul European a pus acest, aceste sume în rezervă, aceste credite în rezervă, nu e pentru ca uh, să le utilizeze Comisia ulterior pentru a-și înfrumuseța imaginea de marcă. Nu! am pus acești bani deoparte pentru că aveam o, o idee și anume televiziunea pan-europeană. Și dacă am înțeles eu bine din prezentarea dumneavoastră, vreți să renunțăm la acest proiect de televiziune pan-europeană și să îmbunătățim comunicarea Comisiei. Ei bine, cu aceste informații, sincer, nu suntem în măsură să ridicăm această rezervă și să eliberăm aceste credite. Mulțumesc! Dann Doamna președinte, mulțumesc. Și acum dați-mi voie la rândul meu să adaug și eu câteva cuvinte. Un lucru mi-a plăcut foarte mult în intervenția domnului Polgar și anume uh, uh, referirea, trimiterea la press web. și anume Press Europe. Mie mi se pare bine să avem această posibilitate, ca cetățenii europeni să aibă această posibilitate de a citi presa și în alte țări, și, pentru că e tradus în mai multe limbi și atunci cetățenii europeni pot să vadă ce anume, care este concepția despre Uniunea Europeană și în alte țări. Și asta ar putea să creeze acea, acel mozaic pe care ne-l dorim. E o inițiativă care mi se pare foarte bună și, uh, sincer, o salut. Apoi, dacă am înțeles eu bine, ați spus adineori că Europe Direct ar, s-ar putea să dispară și că eventual s-ar putea să existe un, o nouă cerere de ofertă, o nouă licitație. Nu știu dacă e, într-adevăr e nevoie de acest lucru. Noastră ne-a spus întotdeauna că era un proiect bun, noi l-am lăudat, am spus că, ă, da, într-adevăr, în anumite țări ar putea să fie îmbunătățit, însă nimeni n-a avut îndoieli în ceea ce privește utilitatea acestui proiect, și anume Europe Direct. Deci, uh, așa că să nu uh, încurcăm și mai mult lucrurile. Doamna Vergea, noastră ați vorbit despre anul cetățenilor europeni și nu uitați că pe durata acestui an vom face foarte multe lucruri, că exact un an înainte de alegerile europene. Deci, pe durata acestui an ar trebui să se prezinte anumite proiecte care să reprezintă, într-adevăr, proiecte far, proiecte cheie, care să uh, aducă în lumină proiectul european pe ansamblu. Și apoi știți care e proiectul meu preferat, așa, anume Premium Lux Știți că în uh, noiembrie, înainte de acordarea premiului, uh, trebuia să organizăm o săptămână a filmelor, cu filmele care fuseseră selecționate și celelalte filme, și asta în fiecare capitală europeană. Și eventual poate și în alte locuri, acolo unde există delegații ale Uniunii Europene. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, într-adevăr, aceste filme au fost, uh, au rulat la cinematograf și asta gratis. Ori mie mi se pare că e extraordinar așa o idee și ar trebui să avem sprijin și susținere pentru acest uh, lucru. Nu vrem ca dumneavoastră la comisie să fiți cei care acordați premiul Lux. Nu, asta o facem noi pentru că e bebelușul nostru și ne ocupăm noi de el. Dar am vrea să susțineți astfel de inițiative, astfel de dezbatere, astfel de idei. Uh, sunt inițiative care au o anumită dinamică, uh, au un potențial extraordinar. Oamenii n-ar merge pur și simplu la o conferință despre Europa n-ar avea chef de așa ceva. Dar dacă sunt pasionați de cinematografie, ar merge, ar vedea filmul, ar înțelege ce anume le oferă Europa. Uh, care sunt posibilitățile oferite de acestea și de aceea doresc acum să profit de ocazie să invit Comisia să se gândească la astfel de idei și la astfel de posibilități. Nu știu dacă vor reuși să o facă deja pentru anul 2012, de obicei uh, Astfel de decizii pot să se ia destul de repede și sumele nu sunt enorme, însă ar fi foarte bine dacă am putea conlucra, dacă am putea să facem acest lucru împreună. Și oricum, asta nu sunt decât idei pe care vi le prezint eu acum, însă de-a lungul acestui eveniment, întregului an, cu siguranță vor mai fi și alte idei care vor reieși din discuțiile interinstituționale și cu siguranță vom avea ocazia să punem la punct diferite activități pe care le vom putea desfășura împreună în mod uh, uh, în, în, în, pe care le vom putea desfășura împreună pe picior de egalitate. Și acum aveți posibilitatea să răspundeți dacă doriți, domnule Polgar. Uh, thank you, Madam Chair, and um, thanks. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc tuturor membrilor pentru întrebările, pentru întrebările și remarcile aduse. În primul rând, în ceea ce privește rezerva, este o rezervă de 4,5 milioane de euro pe o linie bugetară și anume rețelele media. Aici intră Euronews, Euronet și Press Europe. Toate acestea sunt proiecte pe care Parlamentul le sprijină. Pentru a fi capabil să plătim în întregime ceea ce le datorăm acelor rețele anul acesta, avem nevoie de acei bani. Este o necesitate contractuală. Ca manager, pe mine mă îngrijorează respectarea în obligațiunilor contractuale și realizarea acestui lucru la timp. Acești bani ar permite, de asemenea, să consolidăm acoperirea lingvistică a Euronews. De exemplu, în țările de program, trecem printr-o perioadă economică gravă, știți, în țările din program, unde se difuzează Euronews de către serviciile publice în uh, limbile naționale, acele servicii publice au uh, anumite probleme financiare. Atunci, versiunea aceea, în acea limbă a Euronews, s-ar putea să nu mai fie finanțată de către serviciile publice. Este cazul, exemplu, Portugaliei. Parlamentul portughez își face griji că uh, versiunea în portugheză a Euronews va fi oprită, deoarece serviciul public care oferă Euronews în portugheză nu mai are fondurile necesare să financeze această versiune lingvistică a canalului TV. Dacă am dispune de rezervă de 4,5 milioane despre care vorbeam, vom fi în stare, cel puțin temporar, pentru perioada pentru perioada următoare să, să trecem peste această dificultate și eventual țările vor putea să aibă fondurile necesare să financeze în continuare ele însele Euronews în limba națională. Este o metodă prin care putem ajuta țările respective, să le ajutăm să-și mențină Euronews în limba lor națională. Mă gândesc mai ales la Portugalia și la Grecia. Nu puteam realiza acest lucru fără cele 4,5 milioane. Este un exemplu clar al felului în care ar fi utilizați banii. Tot că răspuns doamnei Camervert, da, jurnalismul de investigație este un subiect care este considerat important de către mulți membri ai acestei comisii. Ne-am ocupat de cele două activități, Institutul din Florența, unde lucrăm la partea universitară, la latura universitară a jurnalismului de investigație, însă avem și latura de proiect. Contrar poziției noastre inițiale, noi vom implementa un uh, proiect pilot pe care l-a votat acest, această comisie în 2002, pentru 2012. Proiectul respectiv, acea acțiune va fi pusă în aplicare. Este vorba de acțiuni în domeniul jurnalismului de investigație. Vom analiza cum ar putea fi sprijinite unele posibile proiecte în acest domeniu pe viitor și vom face acest lucru prin studii de fezabilitate. Sunt de acord cu doamna McLaren și cu doamna Truppel în ceea ce privește comunicarea și faptul că oamenii au nevoie să găsească informația pe care o caută ușor și într-un mod nepărtinitor. Informația ar trebui să fie prezentată pe un torn de informat, de, pe un torn neutru. Noi nu suntem însă ministrul informației, ca să spun așa, ci rolul nostru este de a comunica faptele concrete într-o manieră cât mai eficientă și mai accesibilă, însă nu într-o manieră părtinitoare. Avem mai multe instrumente la dispoziția noastră pentru acest lucru. Există multe mii de cetățeni în fiecare an care folosesc serviciul Europe Direct. Am fost acolo chiar săptămâna aceasta sau săptămâna trecută și este uimitor. Este în centrul Bruselului este mult mai uman decât ne gândim noi când ne gândim la un call center. Este un call center foarte sofisticat. Sunt tineri. Când zic tineri, vreau să spun că sunt uh, pe la 20 de ani. Sunt foarte bine educați, foarte bine informați în ceea ce privește Europa. Au grade, au uh, masterat în uh, studii europene și vorbesc împreună toate cele 23 de limbi oficiale. M-am întâlnit cu un tânăr care este specialist în informații legate de programele de cercetare. El răspunde la întrebări în irlandeză. Toți știu cel puțin trei limbi străine. Există un număr de telefon gratuit, cetățenii pot folosi acest număr de telefon și chiar îl folosesc. Pot cere informațiile dorite în mod direct sau dacă întrebarea este mai complicată, atunci sunt trimiși la sursa corespunzătoare. 78.000 de telefoane au fost făcute anul trecut de către cetățeni și acestea în toate cele 23 de limbi oficiale. Toate aceste limbi sunt oferite acolo. Întotdeauna întrebările primesc un răspuns direct de la persoana care vorbește cu cetățeanul la telefon. Există și serviciul online de informare. Acolo vin și mai multe cereri de informații prin intermediul e mail Cetățenii care pun întrebări primesc răspunsul în trei zile, în limba lor, prin intermediul Europe Direct. Cer scuze? Da. Tocmai în ceea ce privește chestiunii chestiunea comunicării de sus în jos, cum a spus doamna Vergia. Centrul Europe Direct dezvoltă acum o secțiune de chat, de, de comunicare în timp real. Oamenii, practic, vorbesc și schimbă idei și acest lucru este mult mai uh, de jos în sus decât de sus în jos. Iată așadar un exemplu al felurilor în care oferim informație cetățenilor. În ceea ce privește dezbaterea echilibrată și nevoia de independență, vă sprijinim. E bine, nu sprijinim Euronews propriu-zis și Euronet și Press Europe. Avem contracte de serviciu cu ei. Ele conțin o clauză care spun că ele au propria lor carte teritorială. Ei își, aceste servicii își mențin libertatea teritorială. Temele, subiectele, informația, programele pe care le aleg sunt uh, din domeniul uh, european. Însă ei sunt cei care decid linia editorială, au libertatea editorială deplină. Unul dintre lucrurile interesante care pot fi uh, consultate pe Euronet este o revistă a presei europeană. Este o revistă a presei euro- uh, independentă. Se face un, un uh, rezumat verbal în cadrul unui program radio a ceea ce se află în presa europeană în fiecare dimineață. Este foarte obiectiv. Și este o metodă bună de a informa cetățenii cu privire la ceea ce se întâmplă în jurul lor. În ceea ce privește rețelele sociale, acestea sunt un fenomen pe care nu l-a putut controla nimeni până acum și probabil nici nu ar trebui să-l controleze cineva. Ele reprezintă o, ex- o exprimare a libertății de expresie. încercările de a trimite pur și simplu mesaje în acele uh, rețele de socializare au eșuat. Trebuie efectiv să faci parte, să te implici în acele rețele sociale pentru ca acțiunea să aibă efect. Este nevoie de un grad de profesionalism. Toată lumea învață în cadrul unei rețele de socializare. Putem face acest lucru și anul acesta putem implementa proiectul pilot cu privire la și cu privire la împărtășirea informațiilor despre Europa online. Acest lucru îl vom face prin, interme- prin intermediul reprezentațiilor și al uh, birourilor de informații al Parlamentului, ale Parlamentului. În ceea ce privește anul european, doamnă Verja, bineînțeles, ascultăm Parlamentul european. Noi propunem și dumneavoastră decideți. Nu este o chestiune de a asculta. Dumneavoastră decideți. Noi respectăm acest lucru, la urma urmei. Propunerea noastră este la dispoziția dumneavoastră să o îmbunătățiți, să lucrați pe ea și așa mai departe. Aceasta este cadrul instituțional. Cred că am uh, acoperit toate întrebările și remarcile, doamnă președintă. Nu știu. E cineva nesatisfăcut? Doamna Rapatu? Mulțumesc. Ați vorbit despre importanța televiziunii. Cred că este foarte util pentru a comunica cu foarte mulți cetățeni. Oare Euronews este cu adevărat uh, adecvat pentru Uniunea Europeană? sau se pot prezenta informații, uh, filme și așa mai departe în media care deja există, deoarece Euronews se adresează unui public care deja e interesat în Europa, însă noi dorim să-i atragem pe aceia care încă nu sunt interesați. Noi dorim să atragem atenția și altor cetățeni prin intermediul de canalelor de televiziune deja existente, de exemplu. Se pot face așadar oare contracte cu marile canale care au o audiență foarte mare și astfel să le propunem produse media care au ca scop atragerea atenției cetățenilor care nu sunt încă interesați în Europa? Deci, um, spune doamna președintă, trebuie să spun în răspuns că nu este posibil să facem ceea ce am făcut, deoarece uh, broadcasterii noștri sunt liberi, ei pot alege să facă ce vor. Încercăm în continuu să, în continuu să le cerem broadcasterilor să difuzeze mai mult despre Europa. Am reușit acest lucru în Germania, de exemplu, două canale importante au anumite mm, perioade de timp acordate Europei. Poate domnul Polgar are mai multe idei. Da. Evident, marile canale TV pot face ceva. Televiziunile publice au un mandat din partea statului membru. Uneori, acest mandat include și informarea cu privire la afaceri europene. Cu atât mai bine. Avantajul acestor aranjamente atunci când ele există este faptul că se accede la, o, la, o, la un număr de telespectatori care este mai mare. Unele televiziuni au un număr chiar foarte important de telespectatori la ore de vârf, cum ar fi seara. Ceea ce putem face cu Euronews este de fapt, limitările Euronews până acum au fost că nu era disponibil decât prin satelit. Acest lucru deja este o, o limitare. Satelitul nu este decât o metodă de a difuza canale TV. Nu are toată lumea o antenă parabolică pe acoperiș. Euronus însă a ajuns din ce în ce mai mult în rețelele prin cablu. Și, de asemenea, suntem și în era televiziunii digitale. Din ce în ce mai mulți telespectatori pot avea acces la Euronews. Remarcăm și următorul fenomen în statele membre, foarte des, din ce în ce mai des, canalele acordă, iau o bucățică din Euronews, să spunem două ore, și deja Euronews are acces la o audiență mai mare. Doamna Camever? Mulțumesc. Încă o întrebare. Eu insist să se organizeze în continuare aceste seminarii pentru jurnaliști, pentru că ei trebuie să fie sensibilizați față de tematicele europene este nevoie ca și jurnaliștii locali să fie mai motivați să scrie articole pe teme europene. Nu spun că nu doresc să fac acest lucru, dar de obicei nu scriu asemenea articole pentru că consideră că aceste tematici de fapt nu interesează pe cititorii jurnalelor locale. Deseori când uh, vorbesc cu jurnaliști de la canalele publice de televiziune și de radio, insist și le spun că nu ar trebui să se mulțumească cu ce um, difuzează la știrile de la ora 8. Nu, ar fi nevoie să se programeze și alte emisiuni, dezbateri și nu numai în care să se vorbească despre situația din Europa. sau ar fi bine să existe un fel de um, emisiune um, săptămânală de informare despre actualitatea politică din Europa, pentru că astfel vom putea să avem un public mai larg și să mărim audiența. În plus, trebuie să putem să explicăm cum funcționează totul la Bruxelles. De aceea este foarte bine dacă puteți să organizăm mai multe seminarii în care să, uh, unde să invităm mai ales jurnaliști și redactori locali. Președinta, Vom discuta, apoi uh, ajungem la acord în primă lectură, apoi textul uh, ajunge la Consiliu și, ca de obicei, Consiliul va avea ultimul cuvânt. Deci, din această cauză, jurnaliștii uh, tind să vorbească numai despre poziția Consiliului, pentru că procedura legislativă este uh, atât de lungă încât cumva jurnaliștii se pierd pe drum, nu mai doresc să urmărească uh, totul și atunci uită practic de contribuția Parlamentului. Domnilor și domnilor, îi mulțumim domnului director general pentru că a fost prezent eu îl cunosc deja de ani de zile și mă bucur că a acceptat acest rol. Va fi un interlocutor valoros pentru comisia noastră și sper că vom avea parte de o politică de comunicare mai eficientă, de o îmbunătățire a imaginii noastre pe plan internațional avem nevoie de acești bani și mai ales trebuie să-i folosim pentru inițiative uh, corecte. Vă mulțumesc! Vă mai așteptăm pe la noi! Jetzt kommen wir zum Punkt 12 der Tagesordnung. Äh, și iată că trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi și anume protecția copiilor în lumea digitală. E vorba de un raport al doamnei Silvia Costa. Și acum aveți cuvântul imediat, vă rog. Grație, președinte. Vă mulțumesc, doamna președinte. Este vorba despre un subiect nou, chiar foarte nou, pentru că trebuie să ținem cont de faptul că trăim într-o lume digitală și de faptul că minorii sunt expuși unei lumi digitale și în plus trebuie să ținem cont de noua legislație în domeniu, de noile abordări. Este un raport din proprie inițiativă pentru a răspunde comunicării Comisiei din anul 2011 și, de asemenea, un răspuns față de recomandarea Consiliului din anul 2008 cu privire la serviciile audiovizuale. În această recomandare se spunea de asemenea că trebuie protejați mai bine minorii și trebuie de asemenea protejată demnitatea umană. Un punct de referință pentru mine este și recomandarea Consiliului de Ministri din 2007 cu privire la protecția drepturilor minorilor în serviciile audiovizuale și uh, uh online. În recomandare se stipula faptul că Comisia trebuie să facă evaluări periodice pentru a constata dacă este nevoie de o revizuire a recomandării. Primul punct de care am să mă ocup în raportul meu va fi acesta. Cum au fost transformate condițiile um, de protecție a drepturilor minorilor odată cu această dezvoltare uh, extraordinară a lumii digitale, care bineînțeles este un atu, dar este și o sursă de amenințări. Există încă uh, domenii în care uh, minorii nu sunt protejați în mod adecvat sau chiar nu sunt protejați deloc. De aceea am avea nevoie de un cadru legislativ cuprinzător pentru a permite copiilor să profite de lumea digitală, de oportunitățile de informare, de educare și de distracție, pe de altă parte, în schimb, ar trebui să le dăm posibilitatea de a se simți uh, cetățeni Uh, pe drept cuvânt în această lume virtuală de cetățeni care au drepturi, dar și îndatoriri. E adevărat că între timp legislația a evoluat, ea a fost uh, adaptată. Există un temei juridic care ilustrează dorința Comisiei de a progresa și în plus ar fi și un bun punct de plecare pentru Parlament de a lua măsuri suplimentare. Și poate că ar fi bine să existe un, o directivă care să centralizeze diferitele forme de protecție și de expresie, de exprimare a drepturilor minorilor în lumea digitală. Pentru că deocamdată este în vigoare directiva în ce privește serviciile audiovizuale, dar unde nu se vorbește practic deloc despre uh, canalele de televiziune și de radio uh, care difuzează numai online. Există directiva uh, comerțului online unde se vorbește puțin despre protecția drepturilor copiilor, dar nu suficient. Eu cred că am avea nevoie de o directivă unde definiția minorilor să fie cât mai extinsă cu putință și unde să se precizeze exact cum pot fi protejate drepturile copiilor uh, în lumea virtuală. În 2008 a existat și un text legislativ în ce privește jocurile video, unde s-a vorbit despre condițiile în care minorii au uh, um, dreptul să acceseze aceste situri, însă Până la urmă ne-am bazat pe codul de conduită autonom al serviciilor de uh, radiodifuziune. Deci aplicarea acestui cod de conduită a fost până la urmă mai eficient decât uh, punerea în aplicare a tuturor acestor texte legislative pe care vi le-am enumerat. Deci iată care este uh, contextul legislativ în care uh, se încadrează proiectul meu de raport. Și am să cer ca în uh, ca programul Connecting Europe, această facilitate care a fost finanțată uh, până în 2013, deci eu am să cer ca această facilitate să existe și în viitoarea perioadă de programare, pentru că ar fi păcat să o pierdem. Internetul este fundamental, însă atunci când pronunțăm cuvântul internet, ne gândim în același timp la principalele aspecte care ar trebui să ne preocupe atunci când ne gândim la internet și în același timp la copii. De exemplu, ar fi bine să existe o coordonare între toate aceste numere uh, de urgență sau numere ale unor asociații uh, uh care pot fi apelate în orice moment și unde uh, um, se acordă ajutor minorilor. Deci ar trebui să existe un număr centralizat până la urmă loc de toate aceste hotline-uri uh, uh, care sunt diverse în toate statele membre și deci ar trebui să existe unul singur pe țară care să fie uh, um, destinat în exclusivitate minorilor și care să le permită un grad mai bun de protecție a drepturilor lor. De exemplu, uh, în cazul în care un copil se află în pericol, el să poată fi pus în contact direct cu uh, serviciul de poliție cel mai apropiat. Apoi, m-am gândit că aș putea să uh, am patru capitole în acest raport. Mai întâi, un capitol despre guvernanță. Ar fi bine să încurajăm statele membre să creeze puncte de referință uh, um, în domeniul guvernanței. Cum spuneam, să existe o cooperare mai bună între toate instanțele, între toate entitățile, asociațiile dintr-un stat membru care se ocupă de uh, uh protecția drepturilor uh, copiilor uh, în uh, legătură cu accesul la serviciile online. Geometria acestor servicii este foarte variabilă uh, de la un stat la altul. Eu cunosc bine situația din Italia, dar ar fi bine dacă am avea o viziune de ansamblu, o viziune a felului în care funcționează aceste servicii peste tot în Uniunea Europeană și dacă ar exista mai multă coordonare și cooperare între toate aceste servicii. Deci asta înțeleg eu prin guvernanță. Apoi, un alt capitol ca să vorbesc despre promovarea dreptului de a avea acces la uh, serviciile online, la uh, dreptul la alfabetizarea digitală. Și, așa cum prevede agenda digitală, Fondul Social European ar trebui să fie folosit pentru a finanța aceste programe de alfabetizare uh, digitală. Eu deja am avut ocazia să discut cu multe persoane, reprezentanții ai comisiei, reprezentanții ai rețelei NAXO, cei uh, de la um, rețeaua școlilor europene și o serie de ONG-uri și de asemenea am avut discuții cu producători de jocuri video de și cu furnizori de servicii internet. Da, vedeți că este o lume foarte complexă. Și Ceea ce mi s-a solicitat uh, cu tărie a fost să se favorizeze crearea unor alianțe mai puternice între asociațiile părinților, ale profesorilor și cercetătorilor și cu asociațiile care se ocupă de minori și, bineînțeles, uh, o, o punere în legătură și cu industria. Și există și un exemplu în acest sens. Doamna comisar Crăs a ajuns la un, un acord în luna ianuarie, în luna anului trecut, așa numită SIA Coalition. Practic, un acord pe care l-au semnat 25 de mari întreprinderi din lumea digitală, vorba despre uh, furnizori de acces la internet și furnizori de servicii online. Acest acord este un bun exemplu și cred că ar fi foarte bine dacă statele membre l-ar, cu toate statele membre l-ar pune în aplicare. În acest acord se prevăd niște obiective foarte importante care sunt revendicate și de toate asociațiile cu care am discutat eu. Un exemplu. Acești furnizori de acces la internet și furnizori de servicii acceptă să retragă orice fel de conținut um, cu un um, caracter um, periculos pentru copii sau uh, care nu corespunde altor um, criterii acceptate în uh, democrație, deci acceptă să-l șteargă sau să retragă din momentul în care se face o notificare. Apoi există și o altă cerință, așa, așa numitul drept la a fi uitat, la a dispare din lumea digitală. Se mai vorbește și despre aceste standard, standarde pentru a permite verificarea datelor și, cum spuneam, și protecția acestora și, eventual, ștergerea datelor. Pentru că există noi forme de um, um, uh, abuz față de minori De exemplu, atunci când uh, se fac uh, escrocherii bazate pe uh, um, numărul de card bancar. Anumiți copii, când doresc să, se înscrie pe un site pentru a juca un joc video online, vor folosi um, cardul de credit al părinților și acest număr va putea apoi să fie copiat și um, folosit. Deci ne dorim să nu mai existe asemenea site-uri pentru că e vorba despre saturi ilegale. Dar știți că, deocamdată, pentru uh, jocurile video online, singurul filtru posibil este acest uh, număr de card bancar, care în general este numărul unui card care aparține unui adult. Și noi ne-am dorit să dispară uh, aceste situații care sunt foarte periculoase, mai ales în, în ce privește protecția vieții private mai există și alte chestiuni legate de comportamente ilegale sau chiar nocive. Un alt exemplu. În raportul meu nu mă ocup de tot ce ține de pedopornografie. E o zonă mai uh, de care se ocupă deja o, o directivă în domeniu, dar mă gândesc și la alte zone mai gri, ca să spun așa. Toate aceste forme mai soft de prostituție, găsirea uh, unor însoțitoare, uh, mai știu eu ce alte servicii de acest gen, de grooming, sunt fenomene asupra cărora ar trebui să ne concentrăm și cărora ar trebui să le acordăm mai multă atenție. Asta în ce privește protecția drepturilor. Acum, la capitolul promovarea cetățeniei, mi se pare foarte important și aici aș vrea să fac niște referiri foarte precise la mai multe proiecte care se află în curs de desfășurare. Se vorbește despre alfabetizarea digitală, dar se vorbește și despre e-democrație și e-participare. De exemplu, instituțiile pot să îi stimuleze pe tineri să uh, joace uh, roluri pentru a înțelege mai bine cum funcționează uh, administrația, cum funcționează democrația. Și mi se pare interesant că există mai mult de 30 de țări care participă la consorțiul care se numește SchoolNet. Cum spuneam, 30 de țări europene participă la această rețea. Practic este o lume virtuală educațională. Este un proiect care a ajuns deja la maturitate, care funcționează de destul de bine deja. Este un fel de forum social cu conținut uh, educativ care a dus la crearea de uh, um, înfrățiri între instituții de educație, dar totul se desfășoară online. Eu mi-aș dori să se poată reconstrui un cadru unde să putem să profităm de pe urma acestor noi tipuri de uh, uh, media. Cum spuneam, cadrul normativ a evoluat în ultimul timp și trebuie să evolueze în continuare, dar trebuie să îl folosim și mai mult pentru, uh, cum spuneam, e-participare, e-guvernare, e-democrație și așa mai departe. Și să putem să definim uh, și uh, alte forme de abuz care deocamdată poate încă nu sunt percepute ca atare. Deci vorbeam despre toate aceste zone gri, nu des, numai despre pedopornografie. și cum putem proceda? În anumite sectoare există uh, uh, coduri de conduită, norme de autoreglementare și așa mai departe. În alte uh, uh, cazuri, în alte țări, se practică cenzura, uh, blocarea accesului la uh, siturile respective și se vorbește foarte mult despre responsabilitatea uh, uh furnizorilor de servicii. Am să fac o propunere și în ce privește responsabilitatea acestora din urmă Uh, și rămâne de văzut dacă o să împărtășiți sau nu. Thank you and thank you, Madam Costa, for your very thorough. Mulțumesc, doamna președinte, și doresc să vă mulțumesc pentru uh, această prezentare foarte clară. Aici e vorba de un uh, fenomen care este foarte extins și tinerii, copiii au nevoie de sprijin. Uh, și uh, știm că există foarte multe riscuri. În um, uh, Regatul Unit al Marii Britanii există 41% din tineri care au avut probleme uh, din, în utilizarea internetului în fiecare zi și uh, știm că uh, ei utilizează internetul și sunt uh, uneori încântați de conținutul acestuia și a paginilor ce le sunt dedicate. Însă acum ne revine nouă sarcina să găsim acea cheie necesară pentru a înlătura pericolul și riscul. Și trebuie să fim atenți la conținutul paginilor la care tinerii au acces online. Apoi, foarte mulți minori utilizează aceste rețele sociale pentru uh, uh, relațiile și pentru a fi în contact cu prietenii lor. Și s-ar putea să acest lucru uh, să pună probleme. De altfel, de multe ori, în mod frecvent, am auzit uh, că există probleme din acest punct de vedere. Uh, Uh, pentru tineri. Deci trebuie să ne asigurăm că uh, tinerii, copiii noștri sunt protejați în momentul în care uh, utilizează internetul. Profesorii, învățătorii sunt cei care pot să îi sensibilizeze față de aceste riscuri și de aceste pericole. Apoi, trebuie să uh, uh, uh, cerem celor care propun astfel de site-uri internet să țină seama și de nevoile speciale de protecție de care au nevoie acești tineri. Eventual ar putea avea anumite sisteme de blocare în momentul în care ne dăm seama că există imagini de pedopornografie și așa mai departe care circulă sau tranzitează prin uh, site-urile respective. Uh, e nevoie de o mai bună coordonare, mai bună cooperare, de un mai bun schimb de informații pe această temă. Există diferite inițiative în acest sens, însă e nevoie de mai multă cooperare între statele membre, în așa fel încât să putem armoniza toate uh, legislația în vigoare uh, pentru a face față, pentru a reacționa așa cum trebuie atunci când trebuie. Trebuie să luăm acțiuni pentru că, în fond, ce se întâmplă? Se întâmplă că aceste pagini internet sau uh, internetul poate deveni un adevărat pericol pentru tineri și noi trebuie să-i protejăm. Deci ar trebui ca tinerii, în momentul în care merg pe internet, să poată să profite de el în, în mod sigur, fără pericole, fără riscuri. Căci, de fapt, de asta, asta și doresc. Mulțumesc. Danke. Petra fiind. Mulțumesc, Petra. Mulțumesc, doamna președinte. Și doresc să mulțumesc și Silviei pentru această prezentare pentru prezentarea acestui raport referitor la protecția copiilor în lumea digitală. E cu siguranță una dintre temele foarte dificile de care ne putem uh, ocupa. Când ne gândim la discuțiile intense și contractul uh, pe care vreau să-l obținem în Germania, discuții care au eșuat ei bine, vedem că subiectul este unul complicat, unul dificil și dorința este că trebuie să ajungem la un rezultat în domeniu. Știm că există uh, uh, pericole, știm că există pagini cu un conținut care ar reprezenta un pericol sau un risc pentru tineri, pentru copii. Însă trebuie să vă dați seama de un alt aspect și anume că acest lucru este perceput în mod diferit. Uh, spre exemplu, înainte aveam un sistem de autocontrol în ceea ce privește, spre exemplu, filmele. Acum anumite filme uh, pot fi vizionate, spre exemplu, la, deja la vârsta de 14 ani în anumite țări, ori în alte țări, cum ar fi, spre exemplu, știu eu, în Germania, ă, pot fi vizionate doar cu începerea de la 16 ani. Deci vedeți că există diferențe foarte mari de la un stat membru la altul. Deci percepția este diferită și asta în funcție de mentalitate, de ceea ce considerăm noi în țările membre respective a fi prejudiciabil sau nu pentru tineri. Însă nu uitați că există neliniști, există anumite temeri și acestea nu trebuie să fie eliminate uh, din start, ci trebuie să fie luate în considerare, analizate și să se găsească o soluție. Acum nu e vorba numai de tineri și de copii, e vorba și de părinți, e vorba și de răspunderea, responsabilitatea pe care aceștia au în acest domeniu. Pentru că eu cred că și părinții trebuie să fie formați, pregătiți, spre exemplu, ceea ce privește utilizarea rețelelor sociale. Evident, va exista întotdeauna această chestiune legată de protecția datelor și despre modul în care aceasta poate fi asigurată. Poate că putem discuta acest lucru într-un alt context. Însă, aici în uh, cadrul unui dosar deosebit de sensibil și anume pedopornografia, e bine, trebuie să fim prudenți, să nu cumva să uh, vrem să facem lucrurile mult prea uh, bine și Tocmai prin asta să păcătuim uh, faptul că ne dorim dreptul la viață privată pe internet, dreptul la libertate de exprimare și așa mai departe. Asta ar putea la un moment dat să reprezinte o sursă de uh, pericol și de risc pentru tineri. Uh, sper că vom găsi soluții care ne vor permite uh, în același timp să protejăm tinerii, să permitem în același timp și tinerilor să continue să utilizeze internetul fără a fi expuși unui pericol și în același timp, pe de altă parte, să reușim să protejăm libertatea de exprimare care reprezintă o valoare de bază a Uniunii Europene, care trebuie să fie uh, Uh, păstrată și în același timp să putem păstra și acest spațiu de comunicare care să fie total liber. Doamna președinte, da, mulțumesc, Petra. Mariet. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt, pentru că foarte multe lucruri au fost deja spuse. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru prezentare. Într-adevăr, subiectul este foarte important. Și aici există câteva soluții, aș spune eu, evidente. Uh, am putea avea un sistem de identificare, am putea avea un sistem de blocaj, uh, Uh, în așa fel încât să protejăm tinerii. Însă aș vrea să repet ceea ce a spus și noastră, doamna raportor, și anume că există o diferență mare între ceea ce este ilegal și ceea ce este nedorit. Ceea ce ne este nedorit poate fi în continuare uh, interpretat și poate fi utilizat, manipulat în așa fel încât, din diferite motive, să se poată utiliza uh, argumentul că un anumit conținut este nedorit, deși în principiu nu ar fi. Um, eu cred că aici trebuie să investim în așa fel încât tinerii, cetățenii europeni, să fie capabili să dea dovadă de simț de răspundere, să fie educați în utilizarea internetului. Foarte multe lucruri au fost deja spuse în ceea ce privește această noțiune de autocontrol, de self-răspundere. Uh, eu, da, într-adevăr, vreau să avem aceste, aceste forme de autocontrol, să evităm orice formă de birocrație și de administrație care intervine și așa mai departe. Însă trebuie să găsim acel echilibru fragil. Cine anume va fi poliția internetului? În felul în care noi vom redacta anumite reguli noi, regulamente noi, asta vor avea și implicații în ceea ce privește supravegherea și controlul. Și acest lucru, bineînțeles, uh, face parte din, dintr-o formă de democrație deschisă și ne putem pune întrebarea cine este responsabil din punct de vedere juridic? E compania, firma respectivă, providerul de internet sau cine anume? Cum? Dacă, spre exemplu, e vorba de activiști care duc și uh, uh, la blocarea uh, unui conținut sau chiar închiderea unui site, atunci cine este responsabil de această decizie și cine ar avea de câștigat ca un fel de efect colateral? Cred că aici trebuie să considerăm separarea puterilor și să avem o viziune de ansamblu și să vedem exact cine verifică dacă aceste decizii sunt aplicate în mod corect. Și din păcate noi am avut deja ocazia să vedem că există aici un risc de alunecare pe un teren nesigur. Uh, comisia anul trecut, am avut, știți că am avut o discuție uh, și colega noastră Emma Preist a a fost foarte activă în acest domeniu pentru a se asigura că uh, nu există uh, blocarea anumitor site-uri uh, pentru pe argumente de pedopornografie, dar fără verificare și fără control. Însă, acum vedeți că ne aflăm cam în aceeași situație. Iată că avem această distinție de făcut între ceea ce este ilegal și ceea ce este nedorit. Um, da, Comisia Europeană ne asigură că aici uh, nu trebuie să fim neliniștiți pentru că nu uh, există motive de neliniște, însă evenimente recente ne-au arătat că uh, există motive de îngrijorare pentru că am văzut site-uri care au fost pur și simplu închise, au fost pur și simplu blocate pe baza unei decizii emise de un judecător și acest lucru poate să afecteze anumite uh, um, întreprinderi, anumiți cetățeni, uh, pot avea un caracter transnațional. De aceea cred eu că discuția aceasta este foarte importantă, elementele evocate sunt deosebit de interesante. Doresc să urez mult succes doamnei raportor pentru uh, munca ce o așteaptă în continuare și în ceea ce privește această distinție între ilegal și nedorit, um, care se pare că ar fi dispărut de pe internet, știu eu, mă întreb dacă într-adevăr a dispărut și mă întreb dacă într-adevăr s-a găsit o soluție de durat, o soluție durabilă pentru această problemă. Doamna președinte, da, mulțumesc. Grazie, președinte. Eu... Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, doresc să o felicit pe doamna Costa pentru acest uh, uh, text referitor la protecția copiilor în lumea digitală și sunt de acord cu toate elementele pe care le-ați evocat. Țin să vă felicit din suflet pentru munca dumneavoastră. În ultimii ani, internetul a devenit, mai mult decât televiziunea, un spațiu de socializare în Uniunea Europeană. Este un element al vieții de zi cu zi care poate influența comportamentul nostru al tinerilor în viața de zi cu zi. Și știm că acest raport nu se va concentra doar pe tema pornografiei online. Cu atât mai mult că e vorba de un subiect care a fost deja evocat într-un alt raport aprobat în Comisia Libe. În schimb, acest raport va evoca alte aspecte, aspecte diferite evocate de doamna Costa. Uh, dreptul la protecție, spre exemplu, un drept deosebit de important pentru a garanta accesul la conținut online pentru minori, fără risc, fără pericol, în așa fel încât aceștia să fie protejați în această lume digitală. De aceea noi trebuie să ne concentrăm eforturile pe căutarea și găsirea unei soluții politice în ceea ce privește lupta împotriva dependenței și uh, pierderea de contact cu uh, realitatea, cu viața reală, singurătatea care ar putea să decurgă dintr-o utilizare exacerbată și excesivă a internetului și a vieții virtuale. Și rămân la dispoziția noastră pentru sprijin. Mulțumesc și acum, doamna Baus. să chciałem podziękować za to ważne sprawozdanie. Ono și eu aș dori să vă mulțumesc pentru acest raport foarte important. Se potrivește foarte bine în uh, întregul set de activități pe care le întreprindem în ceea ce privește libertatea pe internet și, a liber- și a activitățile pe internet. Toate aceste lucruri încercând să apărăm uh, generația mai tânără. Relațiile personale sunt în uh, înlocuite din ce în ce mai des cu relații online, persoane cunoscute online. Aș dori să adaug următorul lucru. În ceea ce privește dezbaterea publică și programele naționale de educație care ar putea să țintească, pe de o parte, pregătirea școlilor care nu reușesc să țină pasul cu internetul și cu media modernă, majoritatea profesorilor care sunt modele pentru copii, habar nu au cum să comunice acestora ce este conținutul de internet uh, corect și aceasta este, acesta este rezultatul unei, unei prăpăstii între generații. De deci ce este important să se organizeze campanii de informare, să se sublinieze care este conținutul ilegal pe internet. Apoi, în ceea ce privește campaniile sociale, este important să se promoveze autocontrolul în rândul uh, tinerilor. Familia joacă un rol foarte important. Trebuie menținut contactul cu părinții. Și acolo se constată o falie între generații. Părinții uneori nu sunt uh, Uh, capabili să țină pasul cu dezvoltările tehnologiei. Uneori nu știu, nu sunt conștienți de ceea ce fac copiilor pe internet și la ce fel de conținut au acces. Nu este greu să găsești conținut ilegal sau dăunător. Ceea ce trebuie să facem este să vorbim cu tinerii și să-i facem conștienți de faptul că există pericole. Majoritatea sistemelor de educație națională nu oferă aceste informații. Suntem în urmă cu dezvoltările tehnice. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Bărăs. Acum, domnul Fontana. Ringrazio, grazie președinte. Ringra... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc raportoarei, căci nu cred că munca sa va fi una ușoară. Mi-a luat cuvântul din gură colegul Boris, sunt absolut de acord cu dumnealui. Și mie mi se pare că avem două probleme. Mai întâi cea legislativă și faptul că există uh, lacune legislative în domeniul protecției minorilor, pentru că lumea tehnologiei evoluează atât de repede încât noi nu ținem pasul. Practic în fiecare lună apar noi uh, um, evoluții tehnologice. Și vedem că legislațiile din, de la un stat la altul sunt foarte diferite și nu sunt deloc uh, egale între ele. O altă problemă de informare și sensibilizare în mediul școlar, dar și în mediul familial. Diferența dintre generații agravează problema pentru că părinții nu înțeleg foarte bine cum funcționează noile tehnologii, rețelele sociale și vom avea nevoie de campanii de informare și de sensibilizare în sânul familiilor, să știe clar căror uh, pericole, pericole sunt expuși copiii lor. Trebuie să înțeleagă foarte bine care pot să fie aceste amenințări și aceste pericole uh, uh, inerente noilor forme de tehnologie. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Fontana. Acum doresc să îl rog pe reprezentantul comisiei să ia cuvântul, dacă dorește să o facă. Vă mulțumesc. Salutăm decizia Parlamentului de a face un raport și salutăm și discuția de astăzi. Am ascultat câteva aspecte pe care aș dori să le subliniez și probabil și să le clarific. În ultimii ani am observat din studii că s-au realizat foarte multe schimbări în felul în care copiii și tinerii utilizează tehnologiile. Am observat că copiii ajung pe internet la vârste din ce în ce mai fragede, începând uh, la vârstă de șapte ani în unele țări și în altele țări la o vârstă și mai fragedă. Folosesc uh, diverse mm, aparaturi, diverse aparate uh, deștepte, ca să spun așa, și acest lucru duce la noi riscuri. Se ajunge la situații de hărțuire online, de ademenire și așa mai departe. nu există suficientă calitate în uh, categorisirea pe categorii de vârstă a conținutului internet. Până acum, Comisia, după cum a spus și raportoarea, a pus în aplicare programul pentru siguranță pe internet, care va merge până în 2013. În cadrul acestui program avem deja progrese considerabile. În toate statele membre s-a înființat un, uh, o rețea pentru uh, siguranță pe internet, există un număr de telefon, există o linie de telefon pentru ajutor și uh, vorbitorii anteriori au, vorbit, au menționat deja aceste lucruri. Se pot organiza sesiuni de training cu părinții, cu copii sesiuni de informare și așa mai departe. S-au finanțat și cercetări în acest domeniu. În 2010, unul dintre cele mai mari studii a fost cel uh, făcut în 25 de state europene, în rândul copiilor și părinților și de acolo avem informații prețioase pentru acest domeniu. Ce se constată din aceste rezultate? Unii dintre oratori au spus deja că situația este foarte fluidă în acest domeniu. Este greu să ții pasul în termeni legislativi. Deocamdată, Comisia propune, având în vedere că programul de securitate pe internet se termină în 2013, Comisia propune așadar să se continue finanțarea de acțiuni care sunt relevante pentru siguranța copiilor pe internet. Practic, Comisia propune să se investească în uh, bază de date pentru asociațiile care se ocupă de siguranța copiilor online, de asemenea pe cooperarea cu autoritățile polițenești, Trebuie să ne gândim și la faptul că activitățile sunt din ce în ce mai dese. Trebuie să vedem cum putem să le oferim copiilor, părinților și profesorilor uh, capacitatea de a, a lua deciziile corecte atunci când se află pe internet. Trebuie să vedem cum poate fi îmbunătățită um, calitatea conținutului pe internet. Comisia a înaintat o propunere cu privire la un regulament pentru protecția datelor. Unii dintre oratorii anteriori au spus deja că Comisia sprijină autoreglementarea din partea industriei. Raportoarea a spus deja, cred, despre coaliția și coaliția despre care a vorbit și doamna Cruz. 31 de companii fac parte din această coaliție. Aici se vorba și despre uh, operatori de telefoane, de rețele mobile, este vorba de furnizori de servicii internet, este vorba de asemenea și de alte părți interesate de forțele de menținere a legii și așa mai departe. Ele se ocupă de diverse măsuri care pot fi utile pentru protecția copiilor în lumea digitală. Acum se lucrează la implementarea acestor um, măsuri și vom avea o primă revizie în uh, cursul acestei veri. Așteptăm să vedem raportul pe care îl va înainta doamna Costa. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Radus? Doamna Costa, doriți să vă... Ringrațiu. Doar foarte pe scurt, mulțumesc colegilor, mulțumesc și reprezentantei comisiei. Bineînțeles că este o temă sensibilă, o temă în care toți trebuie să dăm dovadă de simțul răspunderii. Pentru că în întreaga istoria cunoașterii uh, omenirii, cred că nu a existat niciodată un moment atât de plin de evoluții, descoperiri, dar în același timp și de provocări și de amenințări. Este clar pentru toată lumea. Trebuie neapărat să facem progrese, dar trebuie să găsim un echilibru. Și când mă refer la echilibru, el nu este numai între libertatea informației și a exprimării sau a comportamentelor și un grad indispensabil de protecție a drepturilor. Ca să nu uităm faptul că aceste drepturi fac parte din Carta Drepturilor Fundamentale. interesul, dreptul minorului sunt apărate și de Constituție în majoritatea statelor membre și, bineînțeles, și de Tratatul de la Lisabona. Deci, în afară de uh, dreptul la exprimare, la dreptul la avea acces la această mare de informații pe care o poate găsi pe internet, uh, el are și dreptul la o educație armonioasă, la uh, dreptul de a crește într-o lume în care este protejat de acele amenințări de care poate el însuși nu este conștient. Cum spuneam, lăsând la o parte tot ceea ce ține de pedopornografie, va fi nevoie să definim exact ce înțelegem prin uh, uh minor va trebui să ținem cont și de uh, um, specificitățile culturale. După părerea mea, se ajunge la o situație de abuz atunci când nu sunt întrunite condițiile subiective și obiective în baza cărora un minor poate să își exercite pe deplin libertatea. Dar am să încerc să țin cont de observațiile dumneavoastră și de limitele obiective, dincolo de care nu pot trece pentru a trata toate aceste chestiuni într-un mod echilibrat. Cei care s-au născut în epoca digitală au mai multe competențe decât părinților și sunt pe deplin conștienți de această ofertă care uh, este, mm, ca să spun așa, uh, mm, motivată și de rațiuni economice. De întreaga industrie care s-a dezvoltat online își dorește ca acești copii să devină viitor clienți, creează forme de dependență. Ori tocmai și de aceste aspecte noi trebuie să-i protejăm. Există două coduri de autoreglementare de care am să țin cont. Unul în ce privește folosirea rețelelor sociale și celălalt în ce privește folosirea uh, serviciilor de telefonie mobilă. Eu cred că aceste două coduri sunt un bun punct de plecare. Cum spuneam, am să fac trimitere la ele în raportul meu și cred că ar putea să servească de model pentru statele membre care doresc să legifereze în acest domeniu. Așa cum spunea și colega Giannichi, trebuie să ne gândim și la libertatea pe internet. Poate că ar putea să existe forme de avertizare. Există adolescenți care au inventat forme de uh, alertare a propriilor lor uh, colegi. Deci cred că este un uh, bun mijloc de a uh, încuraja inițiativele care provin tocmai de la cei pe care vrem să-i protejăm, de la tineri, de la adolescenți. Și apoi, să nu uităm că există copii care au competențe digitale, dar care încă nu știu să scrie și să citească. Și acum școlile sunt confruntate cu o nouă generație de copii. Ei știu deja cum să facă uh, ca să se conecteze la un sit pe internet, dar încă nu știu să descifreze literele. Deci toate aceste noutăți ne obligă să ne regândim felul în care îi educăm pe copii. Eu cred că prin acest raport putem să uh, încurajăm statele membre să includă această temă a competenței digitale în programa școlară. Nu mai este o opțiune, va deveni obligatoriu. Și fondurile structurale ar trebui să fie uh, puse la contribuție pentru a finanța asemenea uh, actualizări, asemenea ajustări ale programelor școlare. Un alt aspect important este cum putem să trecem în revistă cele mai bune practici care există în diferitele uh, țări? Pentru că în raportul comisiei se menționează, sunt uh, narate aceste bune practici. De exemplu, centrele care au fost create în toate țările uh, în urma semnării acestui acord de către doamna comisar Crăs cu furnizorii de acces la internet și furnizorii de servicii online. Aceste centre acum formează o rețea și sunt uh, un adevărat uh, uh mod de a uh, stimula, sunt un adevărat centru în care se emit idei pentru apoi a stimula inițiativa legislativă. Cred că vom găsi un compromis, dar sunt convinsă că există tematici unde ne va fi greu să ajungem ușor la o înțelegere, pentru că există cazuri de abuz care încă nu sunt percepute ca atare. De exemplu, fotografiile uh, pe care copiii le pun pe Facebook, pe YouTube sau așa mai departe, apoi rămân în memoria uh, virtuală. Ele nu mai pot să fie șterse, ele nu mai pot să fie recuperate și apoi pot să uh, uh, le facă mult rău la vârsta adultă. Deci, cum spuneam, atât din punct de vedere al uh, alianțelor uh, care deja s-au creat, a uh, implicării uh, sectorului um, educativ, gândindu-ne și la um, dimensiunea de um, cetățenie um, online, gândindu-ne, bineînțeles, la protecția vieții private a minorilor, a demnităților umane, trebuie să ajungem la un text care să ne permită să le lăsă, să-i lăsăm pe tineri să profite pe de deplin de noua lor libertate, dar să se ferească de aceste forme de abuz mult mai subtile decât pedopornografia. Da, îmi dau seama, va fi un raport complicat, dar că sper că cu ajutorul dumneavoastră am să merg până la capăt. Okay, thank you, Mrs. Costa. Um, I think... Cred că unii oratori uh, anterior, au spus deja că nu este ușor de hotărât în cazul acestui raport care sunt măsurile și țelurile adecvate. Totul face parte din întrebarea mai mare a, care este cum să reglementăm internetul într-o metodă mai eficientă. După cum vedem, nu este deloc ușor. Aș dori să vă aduc aminte că avem prezentarea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 opinii legislative, o dată pentru rege, o dată pentru amplă. Propunerea comisiei are scopul de a oferi o nouă, noi dispoziții pentru de la 2000, din 2014 încolo. Dorește să sprijinească parteneriatele, egalitatea între bărbați și femei, sustenabilitatea, conformitatea cu conformitatea cu legislația națională și europeană aplicabilă. Este vorba de fonduri care acoperă aproximativ o treime din bugetul Uniunii Europene și sunt importante pentru atingerea obiectivelor Europa 2020. Regii va adopta um, raportul în iulie. Acum aș dori să dau cuvântul lui Malika. Mulțumesc. Dragi colegi, după cum ați spus, Comisia a adoptat mai multe măsuri care vor defini poziția Uniunii Europene până în 2020. Acum trebuie să examinăm pentru ca aceste dispoziții să fie adoptate până la sfârșitul lui 2012. Aceste fonduri primesc aproximativ o treime din bugetul Uniunii Europene în uh, exercițiul financiar actual. Aceste fonduri constituie a 12 parte din uh, cheltuieli după agricultură, a doua, a doua cheltuială după agricultură. Ele contribuie, bineînțeles, la foarte multe proiecte care se desfășoară în Uniunea Europeană. Politica de coeziune reprezintă la ora actuală cea mai mare contribuție europeană la cultură pentru tema acestei comisii, așadar este cea mai mare contribuție din partea fondului, fondul politici de, co, de coeziune. La ocazia, cu ocazia dezbaterilor cu privire la uh, dez, semestrul european, s-a subliniat faptul că nu ne putem concentra doar pe uh, finanțe, doar pe criză. Trebuie să favorizăm coeziunea socială, teritorială și așa mai departe și să ameliorăm rolul acestor fonduri structurale în așa fel încât să avem instrumente suple și reactive care să răspundă nevoilor cetățenilor. În ceea ce privește dispozițiile comune, schimbările cele mai importante vizează următoarele aspecte și eu le consider pozitive. În primul rând, o simplificare a regulilor aplicabile. Un singur ansamblu de reguli se va aplica de acum încolo celor cinci fonduri diferite. Este vorba de un procedeu mai integrat. Acest procedeu mai integrat va face în așa fel încât diversele fonduri să aibă obiective coerente și mai eficiente. Ele se vor uh, consolida unele pe altele. A doua schimbare importantă vizează concentrarea finanțărilor pe un număr mai redus de obiective. Numărul de obiective va fi redus foarte mult. Acestea vor fi așadar legate de strategia Europa 2020. se pune accentul pe creșterea durabilă, inteligentă și integrantă. Se concentrează mai, se pune accentul mai mult pe educație, acest lucru este important în această comisie. Se pune accentul pe formale, pe formare, pe incluziunea socială și aș dori să le aduc uh, aminte tuturor colegilor că acestea sunt domeniile noastre de competență. Textul are considerente generale, însă și aspecte tehnice, destul de tehnice. Acest text va fi interesant să ne concentrăm pe anumite pasaje, mai ales titlul 2, care se referă la abordarea strategică, precum și pe anexa 4, care se leagă de condițiile ex-ante tematice, în așa fel încât promis, propunerile comisiei să meargă în sensul pe care îl dorim noi în această comisie. În ceea ce privește Fondul Social European, propunerea de regulament mi se pare interesantă. Ea intră printre tematicile fare. Investițiile în educație, în competențe, formarea de lungul vieții, consolidarea incluziunii sociale, lupta împotriva sărăciei și așa mai departe, mai ales în rândul tinerilor. Textul acordă mai ales atenție strategiei pentru ocuparea locurilor de muncă. Platforma Europeană împotriva sărăciei și pentru incluziunea socială În al doilea rând, pot fi subliniate anumite progrese. De exemplu, articolul 3 găsim inclu... este inclusă lupta împotriva abandonului școlar precoce. De asemenea, se include promovarea libertății și egalității de acces. Este importantă și lupta împotriva șomajului în rândul tinerul, tinerilor și sprijinirea grupurilor defavorizate și uh, a minorităților, de exemplu, a romilor cum 4. La articolul 4 există, spre exemplu, o parte minimă din uh, Fondul Social European, 20%, care să fie consacrat luptei împotriva sărăciei și, în al treilea rând, la articolul 9 se dorește un sprijin sporit pentru inovarea socială, chiar dacă acest concept ar merita să fie mai bine definit, mai clar definit. Ce anume înțelegem prin această inovare de natură socială? ar fi bine să găsim o definiție. După cum știți, de multă vreme ne-am aplicat asupra acestor subiecte și mulți dintre noi, de altfel, s-au și ocupat cu diferite rapoarte pe această uh, temă. Mă gândesc la raportul doamnei Costa referitor la Platforma Europeană de Luptă împotriva Sărăciei, raportul de inițiativă al doamnei Honeyball în ceea ce privește uh, lupta împotriva abandonului școlar și ar fi util să uh, căutăm idei în aceste texte tocmai pentru a îmbunătăți rapoartele noastre în așa fel încât să se țină seama de prioritățile noastre ale Parlamentului European care mi se par esențiale. Am câteva rezerve în ceea ce privește modul în care vor fi utilizate aceste fonduri. Anumite prevederi prevăd în regulamentul actual 2007-2013 anumite elemente care nu mai figurează în noua propunere a Comisiei. Spre exemplu, la considerentul 6 din regulamentul actual, care menționează programul EQUAL, Uh, cel care își dorește să lupte împotriva discriminărilor care există în, uh, pe piața muncii și care nu a fost preluată în noua propunere. Apoi, articolul 3 din regulamentul actual referitor la incluziunea socială, care menționează accesul la educație și la formare, pregătire profesională și pe care nu îl mai regăsim în noul text. Pe de altă parte, cultura nu este prezentată uh, drept un obiectiv prioritar, deși aceasta este strâns legată de învățământ, de inovare, de incluziune socială, deci strâns legată de obiectivele strategiei uh, UE 2020. Deci trebuie să fim consecvenți. Eu consider că prin cultură avem o abordare transversală, avem uh, posibilitatea de a dezvolta anumite competențe, anume uh, uh, posibilități de incluziune socială, de luptă împotriva marginalizării și așa mai departe. Deci această latură nu este suficient subliniată. De aceea ar fi bine să amintim faptul că toate proiectele care au o dominantă culturală trebuie să aibă un loc de cinste în dispozitivul textului și să fie incluse în articolul 3. Iar în articolul 3 trebuie să avem o menționare a acestora, în mod clar. Iată deci, în concluzie, primele impresii pe marginea acestor două propuneri referitoare la două fonduri deosebit de importante legate de coeziunea socială și sper că vom avea o dezbatere fructuoasă și vă mulțumesc încă de pe acum pentru toate îmbunătățirile pe care le veți propune. Merci, Malika. Mulțumesc, Malika. Și acum domnul Boris a cerut să ia cuvântul. Dziękuję bardzo. Myślę, że... Mulțumesc foarte mult. Cred că ar trebui să analizăm în detaliu textele acestor uh, regulamente ar trebui să analizăm textul regulamentului actual, care acum uh, va ajunge la sfârșit, și să analizăm și propunerea viitoare. Iar strategia UE 2020 reprezintă un element important uh, conține acel capitol legat de simplificare, uh, ceea ce reprezintă un semnal clar adresat eventualilor beneficiari a acestor fonduri europene. Deci un lucru deosebit de important pe care noi l-am constatat uh, pe teren este că se, uh, uh, există posibilitatea de a exclude din posibilitățile de investiții acele investiții care ar dori, spre exemplu, să protejeze moștenirea istorică sau uh, uh, uh cineva care și-ar dori, spre exemplu, să uh, transforme uh, pelicula de filme în filme uh, digitalizate. E bine, toate aceste lucruri nu sunt preluate în posibilitățile de fi- finanțare. Și astfel de investiții, având în vedere regulamentul așa cum este formulat în momentul de față, nu vor mai fi posibile și deci În loc să avem investiții europene la nivelul cel mai înalt, e bine, ne vom da seama că nu vom mai fi în măsură să facem acest lucru. Vorbim de uh, uh, aspecte care țin de educație, de învățământ. Din ceea ce am auzit până acum, e bine, Comisia Europeană nu ne oferă absolut niciun fel de garanție în ceea ce privește programul acțiunea, Tineretul în Acțiune. Și astfel anumite programe nu vor mai fi în continuare desfășurate, dezvoltate. Uh, spre exemplu, Erasmus pentru toată lumea și așa mai departe. Uh, sunt uh, deocamdată puse sub semnul întrebării. Această nouă propunere de regulament reprezintă într-adevăr o amenințare pentru anumite proiecte care până în prezent au fost proiecte de succes. Mulțumesc! Mulțumesc, președinte. Aș dori foarte pe scurt să preiau câteva puncte, uh, pentru că colega noastră Malika a aprofundat lucrurile în mod clar. Pachetul de reglementare prezintă multe noutăți și pune accentul pe concentrare, pe eficiență, pe performanță și pe condiționalitățile necesare pentru o politică de coeziune în favoarea tuturor regiunilor europene. Însă cred eu că, într-adevăr, trebuie să fim foarte vigilenți asupra anumitor puncte, mai ales în ceea ce privește concentrarea tematică. Pentru că acest regulament propune 11 priorități, iar regiunile vor trebui să aleagă dintre aceste 11 priorități. Iar în momentul în care ne uităm la detaliile cu propunerii comisiei, vedem că uh, cultura, educația au un loc foarte mic și nu sunt, nu apar în aceste concentrări tematice în mod suficient de uh, clar și pertinent. Cu atât mai mult cu cât Comisia, în propunerile sale, dorește să impună un procent deosebit de ridicat din fonduri care să fie alocate unor priorități pentru mediu. Ori noi astăzi constatăm că în fondurile regionale cultura figurează pe ordinea zilei doar dacă autoritățile au pus-o pe ordinea lor de zi. De aceea cred eu că ar trebui să propunem să se includă în mod obligatoriu un anumit procent din fonduri care să fie utilizat pentru cultură, pentru educație, pentru învățământ. Este evident că incluziunea socială, formarea, pregătirea trebuie să fie priorități, dar și prin prisma culturii și a educației. Mulțumesc foarte mult! Domnul Matula. Mulțumesc, doamna președintă. Câteva observații aș avea și eu legat de aceste regulamente și, în primul rând, într-adevăr, cum s-a spus aici, trebuie să fim atenți la următorul aspect. Uh, noile regulamente își doresc, de fapt, clar, o simplificare a tuturor regulilor, dar și o concentrare a numărului de obiective această concentrare însă, implicit, s-a spus deja aici, ce înseamnă? Înseamnă că fondurile din acest moment există tendința ca fondurile să meargă pe proiecte mari sau mult mai mari decât până în prezent. Sigur că reprezintă un risc pentru comisia noastră astăzi aici, pentru că noi știm proiectele pe cultură, pe media, pe educație, la valori foarte mici erau cele mai vizibile, de fapt, în Europa. Cu sume mici erau foarte vizibile. Din acest moment există riscul ca toate aceste proiecte mici, practic, să nu mai aibă aceeași șansă și în viitor. De aceea consider că trebuie într-adevăr să fim atenți în Comisia Cultură, să găsim soluții pentru ca aceste proiecte pe cultură să poată fi viabile și în continuare. Și legat de concentrarea tematică, de numărul limitat de obiective, mai trebuie să spun un aspect. Există o diversitate de problem, probleme între regiunile Europei. Este greu de multe ori să încadrezi în același obiectiv, care vine ca recomandare de undeva de sus, de la Comisie, să încadrezi în același obiectiv două regiuni din două zone diferite ale Europei. Deci iată riscul concentrării deciziei la nivel înalt, iată riscul pentru ceea ce numim noi subsidiaritate, guvernanță locală, bune practici, decizie cât mai aproape de cetățean. Dar eu sunt convins că aici, în Comisia Cultură, sper să găsim cele mai bune soluții pentru a avea grijă de proiectele noastre. Vă mulțumesc și mulțumesc uh, raportului. Ceea ce ne-a prezentat astăzi aici este un foarte bun start. Thank you, Mr. Matula. Is there any other member? Mulțumesc, domnule Matula. Și acum aș dori să știu dacă mai sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul. Dacă nu, doresc să invit comisia. Sunteți gata să răspundeți, vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. le mulțumesc și Uh, vorbitorilor. Uh, eu vin de, le, vin de la DG Regio. Am să mă refer în primul rând la dispozițiile comune privind fondul european și unde uh, are relevanță și cu privire la FEDER. Și apoi colegul meu de la DG MPL va vorbi și despre fondul social. În primul rând aș dori să spun că Comisia apreciază cuvintele pozitive ale raportoarei. Am încercat într-adevăr să aducem simplificări, să facem din simplificare punctul central al aceste, acestor uh, noi fonduri. Am primit câteva remarci pozitive și de asemenea câteva întrebări cu privire la felul în care mergem înainte. Trebuie să încercăm ca pe viitor să evităm o fragmentare a acestor fonduri. După cum știți bine, multe dintre uh, Criticile aduse politicii de coeziune în trecut se uh, leagă de faptul că am încercat să o uh, împrăștiem în prea multe direcții și uh, ca să fac o analogie, ca și cum ai unge prea mult, ai unge prea subțire untul pe pâine și până urmă nu mai are niciun gust. Trebuie să ne asigurăm de faptul că resursele sunt concentrate în viitor, în așa fel încât ele să aibă un impact maximal. În același timp, cred că uh, merită să clarificăm ceea ce încercăm să facem noi cu aceste obiective tematice. După cum a menționat raportarea, ele provin direct din, din strategia Europa 2020. După cum știți, este strategia la nivel european adoptată de toți actorii care se dorește a ne scoate din criză și care spune bazele creșterii pe termen lung. lung. De aici provin obiectivele tematice. Sunt obiective și sunt um, definite prin uh, priorități de investiție care sunt adecvate fiecărui fond, însă nu au legătură cu condițiile de eligibilitate. Aș dori să mă refer acum puțin la uh, regulamentul pentru FEDER. În acest caz, dorim să ne concentrăm pe cercetare inovare, pe competitivitatea IMM-urilor și așa mai departe, deoarece aceste domenii au fost identificate drept uh, puncte de interes pentru FEDER, pentru Europa 2020. Depinde de regiune și de stat membru cât de mult se vor concentra pe aceste uh, domenii, însă, într-adevăr, ne vom concentra pe aceste domenii. De exemplu, IMM-urile sunt foarte importante în domeniul patrimoniului cultural. S-ar putea să întâlnim un proiect în domeniul, în domeniul patrimoniului cultural care contribuie și la competitivitatea IMM-urilor. Ca să fie foarte clar, obiectivele tematice nu sunt același lucru cu eligibilitate. Proiectele de turism, cultură și educație nu sunt neapărat ineligibile pentru că nu sunt menționate ca și obiective specifice. În ceea ce privește condiționalitățile ex ante, și acestea vor fi analizate în opinia, în avizul dumneavoastră, doamnă raportor. Aș dori doar să spun pentru toată lumea că motivul pentru care am introdus aceste condiționalități este de a ne asigura pe cât posibil că se îndeplinesc condițiile necesare pentru succes, condițiile care trebuie. Am constatat în trecut că fie cadrul de politici, fie cadrul de regulament, fie cadrul instituțional nu au fost suficiente. De exemplu, s-au făcut finanțări pentru IMM-uri, însă nu a existat o strategie a felului în care ar putea să se integreze această finanțare în uh, strategia regiunii vizate. De aceea există acele condiționalități. Acum aș dori să-i dau cuvântul colegului de la DGM, care va vorbi despre Uh, Fondul Social European. Bună ziua, eu, eu lucrez la Direcția Generală Forță de Muncă și am să vorbesc în legătură cu chestiunile care țin de Fondul Social European și uh, acest lucru în legătură cu domeniul cultură. Aș dori să vă aduc aminte care este misiunea Fondului Social uh, european, așa cum este, sunt definite de tratat. Ameliorarea uh, condițiilor, oportunităților de ocupare a forței de muncă, de exemplu, este o misiune fixată prin tratat. Și în propunerea noastră se regăsește. Este, într-un fel, logica care sprijină ansamblul propunerii noastre Fondul Social European contribuie foarte mult la trei dintre obiectivele principale ale strategiei Europa 2020. Ocuparea forței de muncă, educație, incluziune socială, lupta împotriva sărăciei. Câmpul de aplicare care a fost propus pentru regulament în articolul 3 răspunde cu foarte mare fidelitate acestor domenii de aplicare. În primul rând, un prim obiectiv tematic este ocuparea forței de muncă, al doilea obiectiv tematic este educație și apoi avem uh, incluziunea socială și lupta împotriva sărăciei. În ceea ce privește regulamentul actual, se pune accentul pe prioritatea pentru educație, de asemenea și pe Uh, și pe incluziunea socială și pe lupta împotriva sărăciei. Bineînțeles, cultura în sine nu este menționată printre obiectivele tematice, însă este strâns legată de obiectivele tematice educație, de obiectivul tematic al educației. După cum am, după cum a amintit și colega mea, aceste obiective tematice nu trebuie confundate cu criteriile de eligibilitate. Proiectele care au legătură cu cultura, atunci când au legătură cu educația, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, vor putea primi prioritatea care o merită. Vor putea primi așadar sprijinul Fondului Social European. Aș dori să revin și asupra lipsei mențiunii programului Ecol în considerante pentru a spune următorul lucru. Este un instrument comunitar din perioada 2006 L-a menționat în considerentele regulamentului actual. Am dorit așadar să încurajăm statele membre să ia în considerare să ia, am dorit să încurajăm statele membre să ia act de această inițiativă ECOAN. statele membre nu mai, acum, la ora actuală nu mai menționăm principiul de equal pentru că aceast, pentru că pe viitor vom, uh, vom menționa uh, pentru pro, perioada 2014-2020 aceste acest principiu al equal este foarte prezent în Fondul Social European el deci se leagă de principiul de egalitate a femeilor, precum și de, uh, de principiul nediscriminării în domenii. Aici, principiul egalității, principiul equal, chiar poate să producă foarte multe rezultate interesante. Aș dori să-mi încheie intervenția menționând legătura cu alte instrumente comunitare S-a vorbit despre Erasmus, precum și despre inițiativa Tineretul în Mișcare. Fondul Social European, în obiectivele sale tematice, legate de mobilitate și de promovarea mobilității, are, bineînțeles, în vedere acest lucru. Propunerea comisiei este complementară acestor instrumente. Nu se pune problema de a amenința în vreun fel aceste programe, Erasmus sau Tineretul în Mișcare. Mai degrabă dorim să oferim programe complementare. De fapt, la ora actuală, anumite state membre folosesc Fondul Social European pentru acțiuni de mobilitate, în așa fel încât să organizeze uh, anumite programe asemănătoare cu Erasmusul. Vă mulțumesc. Tu veux parler? Uh, oui, merci. Mulțumesc. Marlica, vrei să intervii? Da. Uh, văd că s-a vorbit despre problema care intervine în momentul în care, în anumite regiuni, nu există o rată de absorpție suficientă pentru Fondul Social European. Chiar și în Spania, care e de fapt o țară cu șomaj foarte ridicat în rândul tinerilor. E bine, spaniolii nu utilizează toate fondurile pe care le pun la dispoziție Fondul Social European și uh, acordați atenție acestui fenomen. Care sunt soluțiile pe care doriți să le uh, găsiți pentru această problemă? E o întrebare adresată Comisiei. Doamna președinte, vă rog. Da, într-adevăr. Am constatat că există uh, câteva probleme de absorpție care nu sunt neglijabile și care se referă de fapt la foarte multe fonduri. În primii doi-trei ani rata de absorpție a crescut în mod progresiv, însă acest nivel este acum ridicat pentru că la finalul anului, la finalul an, anului 2012 sperăm ca ansamblul uh, creditelor de plată să fie epuizate și a trebuit să amânăm cu câteva săptămâni anumite solicitări de plată realizate de anumiți uh, gestionari. Acum, în ceea ce privește cazul uh, specific al Spaniei, n-am să intru în detalii, însă, într-adevăr, au existat câteva, cum să zic eu, câteva dificultăți despre modul în care a operat sistemul, lucru care a uh, încetinit foarte mult lucrurile. Deci modul în care au fost lansate proiectele concret pe teren, la fața locului, asta a fost încetinit. Din păcate nu am detalii în ceea ce privește acest subiect, însă direcția noastră generală a fost uh, uh avertizată de acest lucru și a fost foarte atentă tocmai pentru a încerca să găsească o rezolvare a problemelor de natură tehnică care au împiedicat o uh, rată de absorpție ridicată a Fondului Social European în Spania. Însă, dacă doriți, pot să revin uh, uh, cu informații suplimentare ulterior. Monsieur Meres. Merci, madame. Domnul Meres, da, mulțumesc, doamna Trupel. Doar pentru a adăuga o informație, pentru că acest punct este deosebit de important. La ultimul Consiliu European s-a hotărât să se trimită o misiune în opt țări, acolo unde șomajul în rândul tinerilor este foarte ridicat și deci va fi și, uh, a existat și o misiune în Spania, care a avut loc acum două zile, iar scopul principal era să vedem cum se utilizează fondurile structurale și fondul social, în așa fel încât să vedem cum anume putem reorienta fondurile disponibile disponibile pentru acțiuni care să permită să luptăm împotriva șomajului în rândul tinerilor și eventual să uh, reorientăm aceste fonduri către Erasmus sau alte, alte programe asemănătoare. Doamna președinte, asta înseamnă că vom avea proiectul de raport gata pentru aprilie și vom reveni la el atunci. Bun. Foarte bine, trecem mai departe. Trecem la punctul 15 de pe ordinea noastră de zi. E vorba de educație, formare și Europa 2020. Raportoarea noastră este doamna Mary Hannibal. E vorba de cadrul strategic pentru uh, formație, educare și training în Europa și acum să dau cuvântul doamnei raportor. Yes. Thank you, Chair. Um, the report which... Mulțumesc, doamna președinte. Raportul asupra căruia am avut deja un, avem acum un schimb de opinii, răspunde la o comunicare comună din partea Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește implementarea muncii strategice pentru educare, training și formare în Europa, uh, în contextul Europa 2020. Deci foarte multe lucruri, de altfel, se numesc uh, ceva plus cifra 2020. Bun. Avem acum o comunicare care face o evaluare a situației actuale în ceea ce privește această inițiativă 2020 în momentul acesta, mai ales acum când traversăm o perioadă de criză. Și trebuie să fim atenți la deciziile pe care le luăm în momentul de față. Înainte de uh, situația de criză și de înrăutățire a situației, uh, Consiliul a stabilit un cadru strategic în cadrul Uniunii Europene pentru cooperare, educație, formare în Europa. Dar, având în vedere că între timp contextul s-a schimbat și că ne confruntăm cu toții cu o perioadă de nesiguranță și cu o perioadă de constrângere și austeritate, iată că a venit momentul pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre să ia anumite măsuri pentru a face față acestei crize economice fără precedent, ce puțin în istoria Uniunii Europene. Și nu știu dacă și în ultimul secol a existat vreo astfel de situație de criză în Europa, pe ansamblu. Deci, s-a ajuns la un acord și anume că e nevoie de un acord în ceea ce privește o creștere inteligentă, durabilă. Și iată că aici intervine sintagma Europa 2020. Lucru care este bun, pentru că educația și formarea reprezintă aspecte importante, uh, vitale pentru economia noastră, în așa fel încât aceasta să funcționeze, în așa fel încât aceasta să fie puternică și durabilă și să poată dezvolta pe viitor. Și există linii directoare integrate, există programe de reformă la nivel de state membre, există recomandări specifice pe țară și Acestea împreună formează un ghid al uh, liniilor directoare. Care sunt țintele acestei, uh, acestei inițiative? V-am vorbit deja despre acest lucru și v-am spus cât de important este acest lucru, însă Îmbunătățirea nivelului de educație și de formare reprezintă o investiție de viitor și va duce la uh, locuri de muncă și la creștere și reprezintă o, un subiect deosebit de important pe care trebuie să-l includem în orice evaluare a situației economice și a strategiilor necesare pentru a face față situației de criză. Dar, cu toate acestea, nu, lucrurile nu sunt chiar roz peste tot. Și știm că există o scădere a competențelor uh, generale pe care le are tineretul în Europa, cel puțin o scădere constatată cu 15%. De aceea cred eu că este foarte important să realizăm că avem aceste ținte care încă nu au fost realizate, care încă mai trebuie să fie realizate și care pun probleme și care au atras atenția Comisiei. În mod clar, criza economică afectează în mod clar și în mod pregnant viața de zi cu zi a cetățenilor Uh, șomajul a crescut foarte mult în 2008, uh, care de fapt era un punct culminant. Și ajungem la cifre deosebit de ridicate ca și pentru anul 2010. Foarte multă lume și-a pierdut locul de muncă. și vedem că uh, aceste cifre evoluează și se înrăutățesc. 33% din cei care uh, ies de pe băncile școlii nu își găsesc un loc de muncă. Și e foarte uh, dificil pentru acești tineri să ia decizia de a părăsi școala, pentru că știu că nu vor avea un loc de muncă. Ideea acestei, în această inițiativă Educație, Formare și Europa 2020 este să ajungem la o cifră de 10% până în 2020. Dar asta a fost uh, o decizie luată înainte de contextul actual de criză. Cu toate acestea, trebuie să fim conștienți de faptul că dacă trendul actual continuă, și dacă uh, persistăm în această direcție, nu vom avea nicio șansă de a ne îndeplini țintele propuse. Și pentru a uh, fi mai puternică, Uniunea Europeană trebuie să aibă creștere economică. De aceea, comitetul, comisia noastră poate să intervină în acest domeniu și să ceea ce vom face în domeniu va fi un uh, element deosebit de important pentru viitorul nostru al tuturor. E vorba de uh, competență, de formare, de inovație și asta reprezintă reprezintă uh, niște motoare foarte puternice pentru uh, economie, pentru că dacă uh, tinerii sunt bine educați, sunt bine formați, vor reuși să lanseze acea cercetare și inovație de care avem nevoie în Europa, vor reuși să ocupe acele posturi uh, calificate de care avem nevoie în Europa. Trebuie să fim realiști. Tocmai, trebuie să fim realiști, pentru că învățarea de-a lungul vieții este un element important care îți permite să te adaptezi, care îți permite să evoluezi și asta poate că nu e suficient încurajată în momentul de față în Uniunea Europeană. Un număr mare de adulți Uh, ar trebui să participe la uh, această învățare de-a lungul vieții și vedem că cifrele de fapt scad în ultima vreme în loc să crească. Deci s-ar putea să pierdem această luptă, această bătălie. Nu mai am cifrele exact și nu știu care sunt cifrele după anul 2010, uh, însă știu că aceste cifre au scăzut. Cei care doresc să se formeze și să se perfecționeze prin procese de învățare de-a lungul vieții. Dar ținta fixată pentru 2020 este de 15%. Apoi, șomajul în rândul tinerilor sau în rândul adulților care nu își continuă perfecționarea și uh, specializarea și dezvoltarea unor noi competențe. Ei bine, această situație ne aduce la o concluzie și anume că nu avem investițiile necesare în competențe și că avem un lanț slab aici, o verigă slabă. Uniunea Europeană nu este suficient de puternică să creeze uh, uh, locuri de muncă. De aceea nu avem creștere economică și atunci creșterea economică nu creează la rândul ei uh, locuri de muncă din cauza crizei economice. De aceea trebuie să fim mult mai atenți la învățarea de-a lungul vieții și la dobândirea unor noi competențe. Trebuie să punem mai mult accentul pe acest lucru, în așa fel că să ne putem îndeplini uh, obiectivele pe care ne le-am fixat. Apoi, un alt aspect pe care l-am evocat foarte mult în această comisie e vorba de mobilitate. Și cu toții suntem în favoarea mobilității. Însă acest lucru nu ar trebui să pună în pericol fundațiile și temelia construcției noastre europene de viitor. Trebuie să vedem cum acest lucru poate contribui la proiectul nostru și uh, cum anume acest lucru poate fi un element util și practic pentru cetățenii europeni, dar în parte, dar și pentru Uniunea Europeană pe ansamblu. Deci trebuie să promovăm învățarea de-a lungul vieții, trebuie să promovăm mobilitatea și asta este clar și din uh, comunicarea Comisiei. De asemenea, trebuie cel puțin așa se spune în raportul Comisiei, trebuie să încurajăm apariția noilor competențe și a noilor locuri de muncă. Și asta nu e o surpriză. Evident, uh, lucrurile evoluează, se schimbă, există noi solicitări, noi cereri pentru noi competențe și uh, acest lucru va lua timp până când vom reuși să punem la punct aceste noi competențe. Însă solicitarea, cererea este uh, importantă și industriile de mâine vor avea nevoie de o mână de lucru extrem de calificată se prevede o creștere de 6 milioane de locuri de muncă extrem de calificate până Uh, cifră constatată în 2010 și vom ajunge la o cifră încă și mai mare în 2020. Asta pentru a vă demonstra cât de importante sunt competențele și noile competențe în lumea de mâine. Cam acestea sunt sugestiile făcute de comisie, lucruri care trebuie să fie realizate și sunt convinsă că sunteți cu toții de acord cu acest lucru. Acum avem câteva metode de lucru care au fost sugerate la Consiliul Educației și Învățământ. În cadrul acestei strategii UE 2020, în așa fel încât să ne putem îndeplini țintele fixate la nivel național și la nivel european. și va exista o raportare pe această temă la Consiliul din martie, în așa fel încât să vedem ce soluții au fost găsite, care sunt problemele de implementare sau care sunt uh, procesele de implementare în rândul statelor membre. Și vom uh, analiza îndeaproape rezultatele ce vor fi prezentate în luna martie și sper că vom fi în măsură să introducem aceste idei în text. De asemenea, trebuie să avem și o abordare integrată, în așa fel încât toate autoritățile și entitățile competente să fie consultate. Cred că au existat probleme în ceea ce privește toate aceste programe de educare și de formare. Ele nu au fost întotdeauna foarte bine concepute încă de la bun început, dar acum lucrurile se pot schimba. Ceea ce este un lucru diferit. Consiliul și președinția au uh, avut contacte cu un grup la nivel înalt și vor dori să aibă o abordare multilaterală pentru ca toate aceste aspecte să fie reunite. Eu cred că trebuie să intrăm puțin în detaliu în ce privește modalitatea practică de punere în aplicare a tuturor acestor programe. Va trebui ca toate instituțiile să se concentreze mai mult asupra acestor tematici, să existe elaborarea unei strategii comune. În fiecare an, Comisia va organiza un schimb de vederi între părțile implicate, uh, actorii din domeniul educației, va crea un forum al educației ca să discute despre modul de modernizare al acestui sector. Eu cred că este o idee foarte bună și cred că ar fi mai ușor de pus în aplicare decât alte inițiative pe care le sugerează Comisia. De asemenea, Comisia dorește ca obiectivele din programul Educație și Formare 2020 să poată să fie uh, atinse și să poată fi monitorizată uh, această procedură pentru atingerea obiectivelor. Toate aceste instrumente trebuie mobilizate pentru a putea atinge obiectivele din programele incluse în Educație și Formare 2020. Programul de învățare pe parcursul întregii vieți, toată familia programelor Erasmus și folosirea fondurilor structurale. Pentru ca toate resursele să fie uh, folosite pentru a acorda toată atenția cuvenită sectorului educației. Pentru că și educația este foarte afectată de actuala criză economică. Deocamdată am rezumat uh, conținutul comunicării Comisiei și oricum acum nu avem decât un schimb preliminar de opinii, vor fi multe aspecte care vor trebui dezbătute. Am vorbit despre abandonul școlar și comisia îl menționează. Eu cred că ar trebui să adăugăm și perioada preșcolară, educația preșcolară. Căci știți că se fac, uh, există multe studii care demonstrează faptul că experiențele din primea de viață ai copiilor îi marchează pentru tot restul uh, existenței lor. Și de multe ori ei nu-și exploatează întregul potențial din cauza faptului că au fost traumatizați uh, la un moment dat în timpul uh, copilăriei. Deci cred că în raport trebuie să discutăm despre acest subiect. Trebuie să uh, Uh, îi acordăm mai multă atenție decât uh, o face comisia. Acum, învățarea pe parcursul întregii vieți. Se pare că procesul de învățare se întrerupe atunci când uh, ajungem la vârsta pensionării, să spunem pe la 64 de ani. Dar acum trăim mai mult. Oamenii sunt obligați să muncească mai mulți ani. Și atunci ar fi Um, un lucru rezonabil să finanțăm uh, oportunități de formare și pentru vârstnici, deci și pentru cei care s-au pensionat. De exemplu, învățarea de limbi străine. E greu să fii mobil dacă nu ai uh, cunoștințe într-o altă limbă decât limba ta maternă. Deci cred că trebuie nu numai să uh, cerem statelor membre să le încurajăm, ci trebuie să exercităm presiune asupra lor pentru ca acestea să investească mai mult în programele de predare a limbilor străine, pentru ca mobilitatea apoi să fie o adevărată opțiune pentru cetățenii europeni. Comisia noastră trebuie să insiste asupra acestor aspecte. Este un raport uh, foarte cuprinzător, uh, deja bazându-ne pe comunicarea comisiei. Mai sunt și alte tematici legate de politici, de punerea în aplicare, de cooperarea dintre diferitele departamente politice. Căci educația și formarea ne vor fi o, o cheie pentru um, care să ne permită să ieșim din această situație dificilă pe care a creat-o uh, criză economică. Mulțumim, doamnă Hannibal. Acum domnul Kelly. Mai întâi, pentru munca pe care a depus-o deja în ce privește acest raport. Cred că a subliniat punctele cele mai importante. A spus ce dorește să mențină raportul său. A spus că de importante sunt educația și formarea pentru atingerea obiectivelor din strategia Europa 2020. Aș vrea însă să vorbesc mai mult despre două aspecte. Vorbim mult despre educație și formare, dar de multe ori cei care sunt susceptibili să fie formatori, nu, nici ei nu au nivelul adecvat de pregătire. Deci nu întotdeauna sunt persoanele cele mai potrivite. Și acest lucru l-am constatat, de exemplu, în țara mea, atunci când uh, a existat finanțare de la Fondul uh, pentru ajustarea la globalizare. Și s-a dorit finanțarea de cursuri de uh, recalificare, dar cei care trebuiau să organizeze aceste cursuri nu aveau tocmai competențele pe care ei doreau să le insufle uh, um, participanților la curs. Dacă ne dorim să avem milioane de locuri de muncă noi, de exemplu în Irlanda, știm că vom pierde 12 milioane de locuri de muncă în domeniul artizanatului, a ocupațiilor tradiționale și că ne-am dorit să creăm 60 de milioane de locuri noi, 6 milioane de locuri noi mai, mai degrabă uh, și să avem persoane cu noi competențe. Dar cine uh, îi va pregăti pe viitorii uh, uh, irlandezi care se dispună de aceste noi competențe. Și dacă vorbim despre formarea pe parcursul întregii vieți, chiar trebuie să se desfășoare pe parcursul întregii vieți, dar și aici s-ar putea să ducem lipsă de formatori. Acum, în ce privește tinerii la școală și felul în care sunt ei orientați către o carieră sau alta. Cei care dau această consiliere în domeniul orientării sunt cu adevărat conștienți de ce se va întâmpla pe viitor în diferitele domenii? Oare ei sunt apți să le spună tinerilor mai degrabă decât să alegi un domeniu tradițional ai putea să te orientezi spre un alt domeniu? Pentru că acum eu cred că ei se mulțumesc numai cu a evalua punctajul și a spune uh, tinerilor dacă ai suficient de puncte poți să te duci la drept sau la medicină, dacă nu, nu. Să nu uităm că se vor crea locuri noi de muncă în domenii uh, neașteptate. Numai puțin de 400.000 de locuri de muncă în sectorul energiei și al energiilor regenerabile ar trebui ca tinerii să fie direcționați către cursuri care le vor permite să uh, um, aplice apoi și să ocupe aceste noi locuri de muncă. Cred că așa am avea mult mai mult succes. Și atunci vom putea să îmbunătățim și calitatea vieții, vom putea să luptăm și împotriva schimbărilor climatice și așa mai departe. Mulțumesc, nimeni altcineva nu a mai cerut cuvântul, deci dau cuvântul comisiei. Merci, madame la présidente, madame. Mulțumesc, doamna Trupel. Aș dori să spun, în primul rând, că vă vom sprijini în acest raport, deoarece este important și, în opinia mea, este important mai ales în vedere uh, momentul în care survine, având în vedere strategia Europa 2020. Niciodată educația nu s-a aflat pe o poziție atât de mare în uh, strategia Europa 2020, se spune. Și eu cred acest lucru. Aș dori însă să se înțeleagă și faptul că aici nu este vorba de o dezbatere doar la nivelul de principii, ci și la nivelul de rezultate concrete. Anumite rezultate concrete. 16 țări anul trecut au primit recomandări specifice pe țară, care sunt legate într-un fel sau altul de educație. Ele au fost aprobate de către șefii de stat. Pentru luna aprilie trebuie deja să facă un raport cu privire la progresele înregistrate. Aici este vorba despre uh, abandonul școlar, în alte cazuri este vorba despre educația de lungul vieții și așa mai departe. Un alt exemplu a fost menționat în dezbaterea anterioară cu privire la mobilizarea fondurilor structurale. Este extrem de important pentru educație și pentru cultură, dar aici este vorba de educație mai degrabă. Propunerea pe care a făcut-o Comisia cu privire la, cu, vi, cu privire la viitorul fondurilor structurale, mai ales fondul social, este extrem de importantă pentru educație. Un al treilea exemplu. Am vorbit despre el mai devreme. În opt țări, tocmai am trimis delegații de experți în opt țări unde șomajul în rândul tinerilor este foarte mare. Aceștia au discutat și cu reprezentanții din Ministerele Educațiilor, Educației și de asemenea din Ministerul, Ministerele de Finanțe. Discutat cum să poate mobiliza anumite fonduri care nu sunt utilizate, mai ales în Spania. Au discutat și de asemenea cu privire la bunele practici din anumite țări care ar putea fi utile altor țări. Cred că doamna Trupel știe foarte bine sistemul austriac de, de educație vocațională dublă, care se află și în Danemarca, de fapt. Acesta este foarte important pentru tranziția dintre lumea școlară și lumea forței de muncă. Trebuie să vă spun faptul că Spania, Italia și Portugalia țări în care rata șomajului este foarte mare, au hotărât să se inspire din acest sistem austriac, german și danez. Ei doresc să îl aplice în țara lor. Tocmai această metodă de cooperare între țări este grăitoare. Trebuie ca țările să se inspire din cele mai bune practici din celelalte state membre, în așa fel încât să îmbunătățească situația generală. Comisia așa a, făcut un raport. El este, pe de o parte, orientat spre trecut, ce s-a făcut în ultimii trei ani. S-au înregistrat anumite progrese, de exemplu, în domeniul abandonului școlar. Consiliul a adoptat o recomandare foarte importantă. Raportul Comisiei însă este orientat și spre viitor. După cum a, după cum a spus raportoarea, suntem departe de atingerea obiectiv, obiectivului. În opinia mea, nu este chiar atât de ambițios proiectul de 10%, suntem la 14%. Trebuie așadar să fie puse în aplicare mai multe strategii naționale în acest sens al abandonului școlar. În ceea ce privește educația universitară, avem un obiectiv foarte important pentru țări, 40% de tineri cu o diplomă universitară. Suntem pe calea cea bună, însă mai avem încă cale lungă de bătut, mai ales în anumite țări. Doamna Honeyball a mai menționat și educația de-a lungul vieții, educația pentru adulți. Este o situație dificilă. Indicatorii ne arată că există mai puțină formare pentru adulți decât acum 10 ani. Populația îmbătrânește. Va trebui să lucreze mai mult timp. Iată așadar că este un mesaj foarte că un mesaj puternic din partea Parlamentului European ar putea fi de ajutor. Ne-am concentrat puțin pe ce s-a întâmplat în ultimii trei ani, dar există și priorități pentru următorii 2-3 ani. În primul rând, investiția în reforma în sectorul educației. Aș vrea să insist asupra acestui punct, deoarece în uh, unele state membre se vorbește despre finanțarea în domeniul educației. Acest lucru nu doar la nivelul universității, ci la toate nivelurile. Ați vorbit despre educația în faze timpurii și educația copilului. Aici este vorba și despre educația copilor imigranților care trebuie să fie educați cât mai repede. Există investiții în școala primară, în gimnaziu, în formarea profesională, în educația superioară și așa mai departe. Subiectul investiției și a reformelor va fi în inima dezbaterilor în următorii 2-3 ani și Parlamentul ne poate ajuta în acest sens. O a doua prioritate, abandonul școlar. Și o altă prioritate, dezbatere, dezvoltarea competențelor. Competențele trebuie, odată, să fie mai orientate către nevoile pieții muncii, asta una, și este o prioritate importantă având în vedere rata șomajului, dar de asemenea competențele trebuie să fie orientate înspre nevoile societății secolului 21. Am menționat mai ales, mai ales competențele în noile tehnologii, competențele digitale, competențele necesare pentru crearea unei Europe creative și o Europa în care apar mai multe locuri de muncă. Un ultim cuvânt în ceea ce privește un mic ajutor în ceea ce privește guvernanța. În Consiliul de Ministri, aceștia se interesează din ce în ce mai mult în ceea ce privește chesti- chestiunile europene din domeniul educației. Ei consideră însă că strategia Europa 2020 este prea îndepărtată de preocupările lor din țările lor, iar acest lucru nu este adevărat. Ceea ce se face la nivel european are rolul de a ajuta politicile naționale. Am propus uh, crearea unui for de dezbatere și aș dori ca Parlamentul European să participe la acesta. Este vorba de uh, evaluarea interpares. În Spania, abandonul școlar este la o rată foarte mare și ea va participa la procedura de evaluare interpares ca să primească bune practici din partea altor țări unde abandonul școlar este mai scăzut. Nu va fi vorba de un tom voluminos cu multe statistici, greu de digerat. A, raportul se va concentra pe indicatorii considerați cei mai importanți. Iată așadar ce dorim noi să facem și ceea ce propunem în acest raport. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Meres. Doamna Honeyball, doriți să mai luați cuvântul? Pe scurt, sunt complet de acord cu tot ce a spus domnul Kelly. Trebuie să avem foarte mare grijă ca trainerii să fie ei înșiși bine pregătiți. Nu trebuie să pierdem din vedere ceea ce este necesar atunci când pregătim formatorii. Oamenii care sunt formatori, sunt și ei oameni și au fost și ei formați în anumite domenii. Trebuie să le actualizăm cunoștințele. Trebuie să fim atenți la acest lucru. Unii oameni sunt formați să formeze pentru anumite meserii care nu erau atât de pregnante acum câțiva ani. Mulțumesc Comisiei pentru tot ceea ce au spus. Nu cred că trebuie să intru în detalii în acest sens. Mă bucur că Parlamentul a fost invitat să ia parte la acel for și la procedura de evaluare interpares. Este important să cooperăm cu toții pe aceste subiecte și să dialogăm în mod constant. Avem obiective similare. Trebuie să luăm parte cu toții la aceste eforturi și dacă mai este nevoie de ceva, într-adevăr, e bine să cooperăm. Mulțumesc, doamna Hannibal. Ne veți prezenta procedura, uh, proiectul de aviz în aprilie și apoi vom reveni. Acum trecem la punctul 16, aprobarea deciziilor coordonatorilor. Coordonatorii s-au, înțeles, s-au întâlnit în această dimineață, deciziile lor v-au fost trimise prin e-mail. Sunteți pregătiți să aprobați? Minunat. Atunci, aș dori să trecem la punctul 17. Mai sunt alte chestiuni diverse? Nu? Atunci aș dori să vă mulțumesc pentru contribuțiile aduse și mai ales interpreților. Declar închisă această întâlnire și ne vom întâlni data viitoare pe 27 martie. O seară frumoasă! Sir.